Good afternoon. Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Știu că ne apropiem cu pași repezi de vacanța de vară, ceea ce e un lucru foarte bun și acest lucru îl simțim. Pentru că aproape că nici nu mai seamănă sala sa cu Comisia Libe. Oricum, sunteți bineveniți aici și reluăm lucrările noastre. Această ședință este ultima sută de metri de două zile. Am început lucrările și vom începe cu punctul 17 în această dupămasă. E vorba de o dezbatere în legătură cu Biroul European de Sprijin pentru Azil, programul de lucru 2011. Acesta va fi prezentat de către directorul executiv domnul Robert Viser, căruia îi spunem bun venit. Bun venit la comisia noastră, la comisia LIBE. E vorba de această nouă instituție creată, Biroul European de Sprijin pentru Azil, și abia așteptăm să auzim programul de lucru pe anul 2011. Aș vrea să vă reamintesc că această nouă agenție europeană a fost uh, inaugurată la La Valeta pe 19 iunie, deci în Malta. Aceasta pentru a putea ajunge la o politică comună de azil cât mai globală. Acesta este un element fundamental și ambițios al spațiului de libertate, securitate și justiție european. Spațiu care este un element definitoriu în tratatul de la Lisabona. Așa că spunem încă o dată bun venit domnului Viser și după aceea vom începe dezbaterea cu colegii. Vă rog, domnule Viser. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu aici din nou la Comisia Libe. În decembrie anul trecut am avut ocazia să mă prezint aici în fața dumneavoastră în calitate de candidat și după aceea am fost numit și mi-am început uh, funcția la 1 februarie anul acesta. Am să vă prezint acum programul de lucru pe anul 2011, care va fost deja amânat cu ceva timp în urmă. De atunci până acum au avut loc anumite evenimente care nu, nu erau prevăzute, Bineînțeles, știm cu toții situația din zona Mediteranei, deci au existat câteva schimbări de prioritate față de programul prezentat, însă în linie cu aceasta. Programul de lucru se centrează pe prioritățile din regulamentul IOS și din programul de la Stockholm și planul de acțiune aferent al acestuia. Foarte pe scurt am să vă prezint câteva dintre aceste elemente principale ale programului de lucru. În primul rând, în ceea ce privește începutul acestei agenții, cu toate problemele respective, recrutarea de agenți și așa mai departe. Am uh, făcut uh, interviuri pentru foarte multe posturi, 27 de posturi permanente care sunt deschise și am primit 2500 de candidați pentru aceste 27 de posturi. Vă dați seama că pentru o persoană, pentru a face interviurile, ar fi fost foarte greu, dar cu susținerea comisiei și a departamentelor comisiei vom reuși să facem acest lucru, însă bineînțeles avem nevoie de ceva timp. În al doilea rând, Vom uh, folosi uh, grupurile de susținere ale statelor membre care au niște posturi uh, aferente și dintre care multe au fost deja ocupate. Avem la ora actuală în jur de 40 de persoane care lucrează pentru noi. Încă de la început ni s-a cerut să oferim susținere de plină față de situația imigrației din Grecia și aceasta din partea Comisiei, cu ajutorul Comisiei și a experților am reușit să oferim un plan de acțiune pentru susținerea Greciei, iar la începutul lunii aprilie, împreună cu ministrul Elen Papuțis, am semnat planul operațional și am dat drumul primei echipe de susținere care s-a deplasat în Grecia și sunt foarte mândru că am reușit împreună cu Grecia să facem acest lucru și până acum lucrurile au mers așa cum erau programate. Ceea ce este de asemenea important este situația din Grecia, îmbunătățirea acesteia, faptul că planul a fost făcut astfel încât să se ajungă la o situație durabilă de calitate. Aceasta pentru a avea un nou sistem de azil și de primire. În afara acestui plan de acțiune pentru Grecia și a susținerii Greciei, am început o serie de activități diverse. De exemplu, uh, curiculum european de azil, este vorba de un sistem de formare, de pregătire profesională care va începe încă în septembrie și care va fi organizat de către agenția noastră. Un al doilea subiect important este vorba de informația din țara de origine. E vorba de aplicații care sunt prezentate pe uh, un site internet pe care Uh, pot avea acces statele membre. Acesta va fi lansat înaintea verii și după aceea va fi preluat de EASO, de agenția noastră. În programul de lucru se arată că la jumătatea anului viitor vom avea primul raport în legătură cu informațiile din uh, țările de origine, în special în legătură cu Afganistanul. În al doilea rând, dorim să susținem Planul European de Acțiune pentru Minorii Nensoțiți, aceasta se va întâmpla în cea de-a doua jumătate a acestui an și participând îndeaproape, cooperând îndeaproape cu Frontexul. Bineînțeles că acesta este esențial pentru echipele de susținere pentru azil. Acestea sunt deja în funcțiune și avem 315 experți din statele membre care vor fi implicați. În al cincilea rând, societatea civilă și implicarea ei, așa cum arătam și anul trecut în decembrie la întâlnirea noastră, avem de gând să organizăm o primă întâlnire consultativă cu societatea civilă și cu actori nestatali care va avea loc în decembrie anul acesta. Și aceasta pentru a profita pe deplin de toată experiența și cunoștințele societății civile. Așa cum spunea și președintele, pe 19 iunie a avut loc inaugurarea oficială a agenției noastre la Malta, în Malta și uh, am avut și am semnat și acordul de leasing și uh, pentru sediul pe care îl avem în La Valeta. La ora actuală există mare așteptări față de EASO. În ultimele zile am participat la o conferință pe tema azilului comun organizată de președinția poloneză și acolo am văzut clar că agenția noastră are un rol important de jucat într-un sens foarte extins în ceea ce privește azilul. Încă în ultimele luni mi-am dat seama că EASO însă poate funcționa doar dacă este susținută, susținută de Comisie, de statele membre și, bineînțeles, susținută foarte mult de Parlamentul European. Până acum sunt mulțumit pentru că mi-am dat seama că există un astfel de angajament. Aș vrea acum să mă refer și la felul în care acest program de lucru va continua la anul. E vorba de aceleași activități care trebuie să continue, însă în afară de acestea ne vom centra și pe uh, relocalizare, retrimitere, repatriere a imigranților. După cum vă spuneam, există foarte mari așteptări și există și câteva îngrijorări în legătură cu bugetul care a fost redus uh, pentru EASO. E vorba de o reducere de aproape 20% pentru agenție, o agenție care nu se află nici măcar la capacitatea sa minimă. Aceasta înseamnă o situație foarte grea pentru noi, însă așa este. S-au făcut uh, oricum foarte multe și suntem plini de entuziasm pentru ce ne așteaptă pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Bineînțeles, uh, cu toții vă susținem pe dumneavoastră și agenția EASO, pentru că e vorba de o muncă care trebuie dezvoltată pe viitor. E vorba de o agenție care abia și-a început drumul. Acum să dau cuvântul reprezentanților comisiei, poate, doamna Mirilca. Nu, nu dorește să intervină. Nu dorește să facă niciun comentariu. Atunci Deschidem dezbaterea și începem cu domnul Van de Camp. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă domnul Fischer este prezent în mijlocul nostru. Trebuie să vă spun că îmi trezește amintiri din tinerețe, pentru că eram uh, membru al Parlamentului din țările de jos și deja am avut ocazia să colaborez cu domnul Viser și lucrurile pot să continue în uh, aceeași modalitate și acum. Doresc să-i mulțumesc pentru intervenția foarte clară pentru prezentarea uh, foarte clară a programului de RAM și câteva întrebări. Ne aflăm acum într-o uh, etapă incipientă a activității acestui birou de sprijin pentru azil. Dar asta nu înseamnă că biroul nu poate deja de pe acum să desfășoare o activitate convingătoare pe care cetățenii europeni o așteaptă din partea acestei uh, agenții, acestui birou. Iar uh, dacă uh, ne uităm uh, acum la câți uh, eurodeputați sunt în sală, am putea spune că poate problematica azilului nu este atât de uh, severă, dar lucrurile nu stau așa. Ați vorbit despre activitatea dumneavoastră vizavi de Grecia. Oare aici granița spre Turcia este închisă. Știm că în Grecia există multe probleme, dar aș vrea să ne menționați concret cred rezultatele pe care le-ați înregistrat acolo. Mă interesează și repartiția poverilor bird, bird sharing, dar Aș vrea de asemenea să știu din partea dumneavoastră când considerați că această etapă uh, de început se va încheia și veți putea să lucrați cu viteza de croazieră. Și o a treia întrebare. Există state membre care uh, de pe acum um, ține seama de ceea ce încercați uh, dumneavoastră să propuneți, pentru că noi știm că au existat probleme cu imigranții din Franța, din Italia și acțiunile acestor stat nu, state nu au fost neapărat un exemplu pentru modul în care a trebuit să acționăm vis-a-vis de aceste valuri de imigrație. Deci, ultima mea întrebare în legătură cu burden sharing, cum stau lucrurile aici, repartizarea poverilor, pentru că asta înseamnă că solicitanții de azil sunt trimiși mai departe fără să se facă niciun fel de test Uh, sau uh, prima țară în care ajung acești oameni ar trebui să fie cea care face și verificările. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile, ce rol joacă aici criteriul timp și cum credeți că vor putea să progreseze lucrurile pe viitor? Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări, doamna Țipăl. Mulțumesc. Din păcate, timpul de care dispunem noi este limitat, dar eu aș vrea să aflu anumite lucruri concrete despre activitatea agenției dumneavoastră. De fapt, dumneavoastră dispuneți de un personal mix, personalul propriu și experții um, la care puteți apela uh, din uh, partea statelor naționale. Aș vrea să știu cum funcționează această cooperare, um, la ce tip de experți din Germania sau din Grecia puteți apela, cum funcționează lucrurile. Grecia, din multe puncte de vedere, acum uh, a devenit o țară dificilă. Greciei se cere să facă tot felul de economii. Sunt convinsă că lucrurile ca atare în aceste tabere de refugiați nu pot să funcționeze bine, pentru că dacă o țară uh, este concentrată numai pe reduceri și pe economii, va avea și mai puțin bani pentru aceste tabere. Deci, agenția dumneavoastră cum poate să acorde sprijin și din acest punct de vedere? Iar în ce privește minorii, de asemenea, vreau să știu Uh, cum credeți că uh, se poate acționa, pentru că este o chestiune deosebit de importantă. Un alt domeniu care mă interesează, stabilirea sau uh, revenirea în statele terțe cum se poate colabora cu statele membre ale Uniunii Europene din acest punct de vedere dacă ei trimit la un moment dat oameni în statele terțe pentru a analiza lucrurile la fața locului. Și o ultimă observație nu foarte elegantă dacă am aflat că există state membre uh, care uh, s-au plâns că sunt uh, practic sufocați de valurile de solicitanți de azil. Atunci mă gândesc că um, ar trebui ca forțele să se concentreze, de pildă, în Italia, chiar dacă ar fi doar pentru a ajuta această țară să îi uh, retrimită pe cei care au ajuns aici înapoi acasă. Mulțumesc! Doamna Lambăț, care a fost și raportoare pentru acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Viser, îmi face plăcere să vă revăd și eu vreau să vă eh, pun o întrebare în legătură de bu- cu bugetul. Ce lucruri credeți că nu vor putea să fie realizate, deși ar trebui să fie făcute, dacă bugetul nu va fi suplimentat? O altă întrebare. Dacă ne uităm la statutul EASO, la regulamentul în baza căruia funcționați, și eh, știm care sunt necesitățile de informare eh, spre cetățeni. Lucrurile de multe ori aici eh, pot fi interpretate diferit și aș vrea să știu care este atitudinea statelor membre pentru a putea veni în întâmpinarea celor care au solicitări. Sigur că și subiectul legat de controlul la graniță este interesant, chiar dacă nu uh, ține strict de domeniul de competență al EASO. Dar din acest punct de vedere poate ne spuneți care sunt legăturile cu alte agenții europene care trebuie să trateze problema fluxurilor de imigranți. Și credeți că ar putea să fie de ajutor dacă Uniunea Europeană, din punct de vedere politic, ar putea să intervină în ce privește aceste fluxuri mixte. Pentru că uh, se vorbește mult despre imigrație, despre refugiați, despre diversele tipuri de solicitanți de azil. Cum credeți că ar trebui să fie reglementate lucrurile pentru ca agențiile europene să poată să facă față acestei problematici? Mulțumesc! domnul domnule președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Aș vrea să um, fac și eu o legătură cu întrebările domnului Van den Kamp în ce privește um, situația de la granița dintre Grecia și Turcia, pentru că uh, aceasta este o problemă um, care ne interesează, ne preocupă de multă vreme, trebuie să fie lămurite lucrurile, astfel încât rolul Turciei ca țară de origine și, care, și pe de altă parte și ca țară de tranziție pentru fluxurile de imigranți să nu mai fie atât de pregnant. Se vorbește și despre rapoarte legate de țara de origine. Oare în practică asta înseamnă că informațiile vor fi folosite pentru readmisia, repatrierea persoanelor că, cărora nu li s-a acordat uh, uh, drept de ședere, drept de azil, uh, sau sunt analizate doar în contextul analizelor obișnuite care se fac uh, pentru solicitanții de azil. Mulțumesc, constat că nu există alte uh, intervenții. Domnule Fisăr, răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și eurodeputaților pentru întrebările formulate. Dați-mi voie să uh, răspund în ordinea în care mi-au fost adresate întrebările. Poate voi combina totuși întrebările referitoare la Grecia, pentru că avem acest program grecesc. Acest program este un program amplu, se referă la un interval de doi ani, este un program foarte ambițios și uh, în ce privește politica de acordare a dreptului de azil, are, se axează pe trei capitole importante. Este vorba despre uh, o agenție pentru acordarea de azil, o agenție independentă Uh, este vorba despre aproximativ 50.000 de cazuri care trebuie să fie analizate în Grecia și uh, aici, uh, mă rog, are un rol și Frontex care trebuie să se îngrijească de îmbunătățirea managementului frontierei. Dacă frontiera este închisă sau deschisă, nu este o chestiune de care răspund eu, dar evident că uh, influențează situația fluxurilor de imigranți și uh, ține principal de competența celor de la Frontex. Domnul Lambert ne-a întrebat care sunt legăturile cu celelalte agenții. Frontex și noi, încă într-o fază foarte timpurie, am ajuns la concluzia că va trebui să colaborăm cât mai strâns posibil, pentru că um, avem competențe legate de stăvilirea fluxurilor de imigranți și și trebuie să colaborăm în ce privește screeningul, identificarea, acțiuni de acest gen și în felul acesta să ne implicăm în acest proces. Iar Într-adevăr, este vorba și despre fluxuri mixte de imigranți, da, și um, procesul de acordare de azil tratează um, aceste aspecte. Uh, bineînțeles că avem criterii uh, speciale pentru acordarea sau uh, refuzarea acordării azilului. În continuare, în programul grecesc, pot să spun că Deja de aproximativ o lună și jumătate lucrăm la fața locului în Grecia și cred că s-a ajuns deja la o îmbunătățire a calității deciziilor. Am colaborat cu un altul comisariat ONU pentru refugiați, care a jucat un rol important. Și în al doilea rând, în uh, crearea acelor două organisme independente. Da, uh, a, a uh, crea o organizație, poate că nu este o chestiune chiar atât de uh, fermecătoare, dar uh, este nevoie întâi ca ea să existe pentru ca după aceea să putem prezenta și rezultate. Autoritățile grecești colaborează cu noi într-o manieră cât se poate de constructivă. Uh, nu uh, pot să spun ce se întâmplă în rest în Grecia. Știu că situația este cât se poate de complicată, atât din punct de vedere financiar cât și din punct de vedere politic. Este o realitate de care trebuie să ținem seama. Dar cred că în acest domeniu specific autoritățile grecești colaborează într-o manieră cât mai constructivă activă. Sigur că avem uh, multe de făcut, uh, o perioadă de doi ani, uh, tocmai de aceea ne-am propus-o. Este prevăzut o agenție, un birou care să dispună de 80-90 de persoane, care să aibă o mare flexibilitate. În ce privește proiectul de buget, așa cum arată el în clipa de față, nu cred că vom putea să lucrăm uh, Uh, anul viitor. Deci, uh, dacă uh, în linia bugetară pentru noi este prevăzută o creștere zero, atunci va trebui să amân o serie întreagă de activități de investiție în organizația noastră, să renunțăm eventual la 20-30 de poziții până când se va putea reface bugetul la necesitățile reale. Care va fi consecința? Bineînțeles că s-ar putea întâmpla să trebuiască să renunțăm la niște proiecte, se va regăsi și în structura organizațională și, din nefericire, și în conținutul activității noastre. Dar uh, noi sperăm că anul viitor să putem investi în dimensiunea externă a muncii noastre, conform listei de priorități pe care noi am stabilit-o. Uh, Uh, uh, Statele membre țin cont de existența EASO? Poate că nu eu trebuie să mă, mă pronunț în acest sens, să comentez, dar aș vrea să spun că regulamentul de înființare e foarte strict în această privință. Responsabilitatea principală a EASO în situații individuale aparține totdeauna statului membru. EASO nu are nicio putere în acest sens în ce privește puterea decizională în același timp, numărul de solicitări din partea statelor membre deja par să demonstreze interesul ridicat pentru agenție și exprimă sprijin. Domnul Sarkozy personal încă nu, dar cine știe în legătură cu împărțirea poverii, asumarea în comun a poverii, dacă ne referim la relocare, care cred că despre asta era vorba, reașezarea, relocarea acestor solicitanți, după cum știți, formulările sunt foarte vagi, în mod deliberat, în regulamentul de înființare și îmi dau seama că ambele subiecte au uh, conținut politic. Regulamentul de înființare precizează că EASO va facilita și va coopera ori de câte ori s-a luat o decizie. Desigur că voi face asta. I-am promis, domnule comisar Malmström și guvernului maltez să-i sprijinim în momentul în care există faza următoare de reașezare a celor din Malta dacă ar fi să exprim o opinie, ar fi că această relocare ar trebui să fie consacrată cererilor acceptate și nu unui set deschis de solicitanți, ci celor care au primit soluții favorabile. Deci cei care au primit uh, statutul de azilanți și apoi testarea și retestarea n-ar mai fi așa de importantă pentru că procesul respectiv e deja soluționat. Cooperarea în Grecia și diverse state membre și experții acestora. Aceasta e partea cea mai interesantă a cooperării cu multe state membre, cu experți din statele membre. Și cooperarea cu statele membre e interesantă, cooperarea la nivel de experți, chiar și în context național e o experiență foarte interesantă unul. Și combinarea celor două e un alt element. Iată de ce am învățat în cazul Greciei că trimiterea de experți ca atare și informarea lor în legătură cu activitățile nu e suficient. E vorba de o gestionare foarte devotată a acestui proces care să-i călăuzească, să orienteze întregul proces, e o nevoie reală. Și aceasta e o funcție a expertului. Ceva ce nu toți funcționarii au în pregătirea sau în formarea lor. M-am uh, referit deja la relocare și la buget, interpretarea, un subiect foarte important, contribuția EASO în acest domeniu, după părerea mea, este în special în formare, în instruire, care până la urmă reprezintă baza și în sine dacă avem uh, o limbă sau un limbaj comun în termen de politică, cadrul de politică e un limbaj comun și prin instruire și programe comune de instruire în întreaga Europa, pentru toți cei care se ocupă de cazurile respective vom avea și o limbă comună. În al doilea rând, organizând servicii în comun uh, și formarea comună în serviciu, servicii de interpretare. Există experimentul pilot, uh, un grup de interpreți și EASO va prelua acest uh, lucru. Trebuie încă să mai vedem care sunt avantajele și dezavantajele. Pentru că interpretarea E un hobby foarte costisitor, un instrument foarte costisitor și vom vedea cum să-l utilizăm cu cea mai mare eficiență. Am spus deja ceva despre cooperarea cu Frontex și cu alte agenții cu care ne interesează, cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale și, dacă e necesar, și cu Europol, fluxurile mixte, traficul de persoane, Iată domenii în care ne întâlnim. Și o să-și găsească locul. Rolul Turcii prin natura este un rol foarte important, e o frontieră foarte mare și importantă un stat uh, important, vecin al Uniunii Europene, dar discuția principală de aici, în acest moment, după cum știți, are un caracter pur politic în relațiile bilaterale între Grecia și Turcia și între comunitatea europeană și Turcia. Deci, nu poate o simplă agenție să se implice în asta. Acestea fiind spuse, și asta depinde de maturitatea agenției și nu în următoarele câteva luni, cooperarea cu țările învecinate și cu siguranță cu țări precum Turcia, dar nu doar Turcia, ar trebui să fie și sper că vor și fi uh, printre principalele priorități ale ASO pentru că îți dau o mai mare eficacitate. rapoartele să nu doar pentru sfârșitul procesului, ci și pentru începutul procesului, unde sunt poate și mai importante. Dacă vrem să avem o evaluare comună cu privire la situația în țara de origine, poate să influențeze deciziile de la bun început. Și am vorbit de mai multe ori cu cei din um, puterea judecătorească din Europa și sunt foarte interesați de ideea de a avea un forum independent de evaluare a țării de origine, care să fie mai mult de o singură țară, de un raport dintr-o singură țară, sau raport realizat de o singură țară. E un scop extrem de ambițios, dar care merită făcut. Atât pentru societatea civilă, ONG-uri, state membre, puterea judecătorească, speră să se ajungă la evaluări comune care să ajute uh, a lua decizii care să se bazeze pe același fundament, indiferent unde, dacă e în Cipru sau în Spania. Cred că am, că am răspuns la întrebări. Președintele, mulțumesc. Vă mulțumim pentru prezentare, pentru explicațiile suplimentare. Dacă nu mai există solicitări, ne oprim aici și vă urăm succes, domnule Biser, pentru a face față activității următoare. De fapt, mai există o intervenție. Cineva care dorește? Da. Domnule președinte. Ca urmare a entuziasmului de la al doilea răspuns al uh, reprezentului EASA, să vorbim despre azil. Există unii eurodeputați care au fost foarte interesați de această idee legată de interpretare și traducere care să se facă în într-o limbă pe care o înțelege solicitantul de azil. Deci, indiferent de conceptul juridic, nu o să vă pun întrebări legate de acest domeniu, care țin de o dezbatere care se desfășoară în alte cercuri în Parlament. Dar în ce privește cazuistica, tot ce vedeți dumneavoastră cu rețeaua celor 27 de funcționari, fiecare dintr-un stat membru, care au o relație foarte apropiată cu solicitanții de azil. Există dovezi de neînțelegere din partea solicitanților de azil sau cu mijloacele actuale puteți ajunge să vă înțelegeți, să faceți înțeles de aceștia situația dumneavoastră și a solicitantului de azil? Mulțumesc, domnule președinte. nu pretinde în acest moment și nici e viitor să cunosc toate situațiile și cazurile individuale, dar aș putea spune în general că interpretarea e vitală în procesul solicitării de azil. Se referă la drepturile fundamentale, la a da oamenilor șansa să-și prezinte cauza în cele mai bune condiții, cu putință. Deci, interpretarea este un element esențial în această privință. Cred și în ce ține de perspectiva drepturilor omului sau drepturilor fundamentale. Iată de ce o parte a muncii EASO va fi să stimuleze această parte a procesului. Fără a avea posibilitatea și fără a avea dorința de a deveni organizație de interpretare sau de interpretariat pe plan european, pentru că nu am putea face cu eficacitate nici în ce privește eficacitatea costurilor. Deci trebuie să subliniez și să insist asupra importanței interpretării, dar aceasta se va face prin instruirea comună, va face parte din instruirea comună, subliniind nevoia de a o avea în anii următori. Sper că EASO va putea să trimită și linii directoare pentru serviciile de azil din întreaga Europa și astfel de chestiuni vor face parte a acelui set de linii directoare. Mulțumesc. A doua rundă de răspunsuri se oprește aici. Deci vă mulțumim, domnule Vise, pentru că ați venit aici pentru a prezenta programul de activitate pentru 2011 și așteptăm să vă revedem. La revedere deocamdată. I think then... Și cred că putem trece mai departe. Punctul 18. O chestiune legată tot de azil E vorba de varianta reformată a regulamentului privind standardele minime pentru primirea solicitanților de azil. Colegul nostru, Antonio Masip, este raportor și vom auzi o prezentare pe care o va face Comisia Europeană. Știți că în 2008 Comisia a înaintat un proiect de reformare a directivei 2003 bară 9 privind standardele minime de primire a solicitanților de azil. Parlamentul a finalizat prima lectură în mai 2009, dar pentru a progresa și a respecta termenul de 2012 pentru un sistem comun european pentru solicitanții de azil, Comisia a retrimis o variantă modificată pe 1 iunie 2011 reprezentantul Comisiei va face acum o scurtă prezentare a acestei propuneri modificate și apoi vom avea o discuție. Mi s-a spus că președinția Consiliului, președinția poloneză va sosi la ora 4 fix, dar presupun că pentru a nu face o pauză lipsită de motiv, putem să invităm comisia, iar președinția va gestiona discuția. Doamna Echea, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, acest dosar nu e deloc uh, necunoscut în Parlamentul European. Profit de aceste observații uh, introductive pentru a-i mulțumi raportorului, domnul Masif Hidalgo, pentru munca depusă la propunerea din 2008 și, de asemenea, pentru sprijinul Parlamentului European în mai 2009 în legătură cu această propunere. După cum știți, de asemenea, negocierile la Consiliu nu s-au bucurat de același succes și Consiliul n-a fost capabil să ajungă la o poziție comună. Din acest motiv, Comisia a decis să își asume responsabilitățile politice și să exercite dreptul de inițiativă pentru a relansa lucrările, prezentând o propunere modificată pe 1 iunie. Trebuie așadar să ne intensificăm eforturile pentru a atinge obiectivul uh, legat de 2012 și considerăm că este într totul posibil să se stabilească, să se înființeze un regim comun european de azil bazat atât pe eficacitate și echitate față de solicitanții de azil, cât și pentru autoritățile statelor membre. Propunerea modificată făcută pe 1 iunie ține cont de poziția Parlamentului European din mai 2009, de asemenea de discuțiile de la Consiliu și de consultările suplimentare pe care Comisia le-a ținut în ultimele luni cu diversi actori. Cele două mari obiective ale acestei propuneri sunt, pe de o parte, de a păstra valoarea adăugată a armonizării ca ea să meargă și mai înainte și mai mult decât directiva din 2003, să răspundă la deficiențele identificate în evaluarea Comisiei cu privire la aplicarea acesteia. Condițiile de primire trebuie să atingă un nivel mai ridicat de comparabilitate și diverse progrese cu privire la respectarea drepturilor fundamentale trebuie de asemenea să fie asigurate. Propunerea în varianta modificată ține cont mai mult de chestiunea reținerii și a nevoilor persoanelor celor mai vulnerabile. Al doilea obiectiv este să se precizeze mai bine și să se dea o mai mare flexibilitate în ce privește diverse reguli pentru ca ele să poată fi puse în aplicare mai ușor și integrate în sistemele juridice naționale. Era una dintre problemele de care ne-am lovit în la negocierile de la Consiliu. Obiectivul este de a reduce divergențele în practicile statelor membre și de facilitarea supravegherii aplicării directivei de către Comisie. Propunerea conține reguli care permit statelor membre care se confruntă cu presiuni uh, deosebite de migrație să dispună de instrumentele necesare ca să răspundă cu mai mare eficacitate și în acest context am ținut cont și mai mult de preocupările cu privire la implicațiile financiare și constrângerile administrative induse de propunerea Comisiei. Mai precis, aș vrea să dau detalii cu privire la patru mari grupuri de amendamente în propunerea făcută pe 1 iunie. Un prim mare grup de amendamente e vorba de reguli clarificate și care rămân stricte pentru chestiunea reținerii solicitanților de azil. Comisia continuă să fie preocupată de aplicarea frecventă a reținerii acestor solicitanți de azil și Comisia Libe cu regularitate a ridicat aceste îngrijorări, în special ca urmare a numeroase vizite pe care eurodeputații le-au făcut în centre de detenție din întreaga Uniune. Era necesar să se păstreze în propunerea modificată reguli clare și mai mult armonizate cu privire la această detenție, pentru că ea să fie aplicată uh, cu mai mare convergență și în special ca măsură de ultimă instanță la care să se recurgă și în conformitate cu drepturile fundamentale. Această propunere menține ca deținerea să nu poate fi utilizată decât din motive definite în mod exhaustiv în directivă și în conformitate cu principiul proporționalității și al necesității. În consecință, trebuie să se stabilească garanții, cum ar fi accesul la control judiciar rapid și asistență juridică adecvată. Aceste modificări trebuie să rămână compatibile cu Carta Drepturilor Fundamentale și, de asemenea, cu jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului. E adevărat că, în același timp, propunerea în varianta modificată a introdus o mai mare flexibilitate în ce privește deținerea aplicată în zone geografice precise și în care e dificil în practică întotdeauna să se ofere întregul evantai de instrumente, de exemplu la posturile de trecere a frontierei și în zonele de tranzit. Al doilea mare grupaj de amendamente se referă la garantarea unui tratament demn și adecvat pentru solicitanții de azil. Propunerea menține ideea că măsurile naționale trebuie să existe pentru identificarea rapidă a nevoilor speciale în materie de primire a persoanelor vulnerabile și urmărirea situației acestora. Cu toate acestea, aceste reguli cu privire la identificare sunt de fapt redactate mai simplu și nu necesită neapărat automat stabilirea unor proceduri administrative distincte, iar regulile propuse pot să se integreze și mai mult în structurile naționale existente. Era o observație repetată, recurentă, pe care au făcut-o majoritatea statelor membre la negocierile de la Consiliu. De asemenea, definiția persoanelor cu nevoi speciale a fost clarificată. Subliniez de asemenea faptul că, luând act de poziția Parlamentului European în rezoluția din mai 2009, propunerea modificată nu mai menționează egalitatea de tratament cu cetățenii statelor membre gazdă în ce privește accesul la îngrijirile medicale. Evaluarea directivei din 2003 a scos în evidență și anumite lacune în ce privește ajutorul material pe care statele membre îl furnizează solicitanților de azil și normele actuale care sunt prea vagi și duc în mod clar la practici divergente. Deci s-a considerat necesar să se mențină o definiție a nivelului de viață adecvat pentru a controla mai bine nivelul de ajutor material furnizat. Cu toate acestea, în conformitate cu poziția Parlamentului și de asemenea pentru a ține cont de poziția statelor membre și a, de la Consiliu, propunerea în variantă modificată nu mai vizează să stabilească un punct unic de referință în Uniunea Europeană față de care să se stabilească nivelul de ajutor material. Fiecare stat membru trebuie să aplice criterii definite pe plan național, dar aceste criterii trebuie să fie cuantificabile și de natură să faciliteze urmărirea nivelului de ajutor furnizat solicitantului. Tratamentul diferențiat al solicitanților de azil față de cetățenii naționali este posibil cu condiție să fie justificat în mod adecvat, în mod transparent. Al treilea grup de amendamente din propunerea modificată se referă la favorizarea un mai bun tratament al solicitanților de azil, ceea ce înseamnă că Comisia continuă să consideră că șomajul impus solicitanților de azil face să existe costuri inutile pe umerii statului gazdă din cauza vărsării unor prestații sociale suplimentare. Acest șomaj impus favorizează munca ilegală și uh, contribuie negativ la încasări fiscale. E nevoie de facilitarea accesului la loc de muncă pe care îl vedem ca măsură benefică atât pentru solicitantul de azil cât și pentru statul membru gazdă. Toate acestea, propunerea modificată, menținând termenul de șase luni pentru acces la piața muncii în conformitate cu poziția Parlamentului European, permite o prelungire care poate să ajungă până la un an pentru solicitanții necooperanți sau în caz de aflux important de solicitanți de azil să se facă în mod simultan sau făcute în mod simultan. Această dispoziție, această adaptare asigură și coerența cu propunerea modificată adoptată în aceea zi, pe 1 iunie, cu privire la directiva privind procedurile de azil la care vom reveni la o reuniune ulterioară a Comisiei dumneavoastră libe. Ultimul grup de amendamente se referă la simplificarea aplicării directivei în statele membre, o solicitare recurentă din partea statelor membre în cadrul discuțiilor în prima variantă a directivei. Propunerea oferă statelor membre o marjă de manevră mai mare în această punere în aplicare și ține cont, după cum am arătat la început, de considerațiuni financiare și constrângeri administrative, în special în statele membre supuse unor presiuni uh, speciale de migrație. Și această îmbunătățire trece prin concepte juridice mai bine definite, norme de primire uh, simplificate și reguli mai flexibile care permit să fie integrate în practicile naționale. În uh, concluzie, domnule președinte, propunerea trebuie evident să fie citită în coerență cu propunerea de modificare cu privire la directivele, directiva privind procedurile de azil, dar și propunerea de regulament Dublin și considerăm că această, uh, aceste propuneri modificate uh, aduc un echilibru între menținerea eficacității sistemului de azil și asigurarea unui nivel adecvat mai ridicat de protecție pentru solicitanții de azil, așa cum s-a cerut în programul de la Stockholm. Și în încheiere, evident, vă asigur și le asigur pe raportori și pe membrii comisiei de cooperarea Comisiei pentru continuarea activității la aceste propuneri și vrem să jucăm un rol de facilitator pentru buna înțelegere între cei doi colegi viitori în lunile următoare. Mulțumesc. Merci, Madame Gan. No, nu... Mulțumesc, doamna Gan, și acum dăm cuvântul raportorului, domnul Masip. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine, în calitate de raportor încă din mandatul anterior, care, unde am dezbătut propunerea care acum este modificată, Vroiam să fac următoarele comentarii acum în fața colegilor, a Comisiei și a Consiliului. Consiliul care este reprezentat aici de un bun prieten. Cred că toată această situație ar trebui văzută din punct de vedere juridic în funcție de ceea ce s-a întâmplat. În mandatul anterior am avut un comisar foarte bun, domnul Barnier, care a făcut multe eforturi. Nu, mă scuzați, nu era Barnier, Barnier este acum, domnul Baro era în mandatul anterior. Domnul Baro s-a implicat foarte mult în acest text. De fapt, s-a implicat atât de mult încât, la un moment dat, am crezut că lucrurile erau pierdute și aceasta nu la Comisia Libe, pentru că aici, la Comisia Libe, suntem foarte atenți la astfel de teme. Dar pentru restul Parlamentului, mi-am dat seama că aveam o situație foarte dificilă, că era greu să se adopte acel raport. Și domnul Barot a participat foarte mult la plenară, m-a ajutat atunci când am făcut prezentarea la plenară și până la urmă am reușit să adoptăm acel raport cu mare majoritate. După alegerile din iunie, mi-am dat seama că acest dosar urma să piardă din importanță și de fapt așa s-a și întâmplat. Oricum, cei care dorim să protejăm sistemul de azil așa cum este el reflectat în textele noastre, am salutat prezența doamnei Malmström în fruntea comisiei care urma să redacteze acest nou text. Și în ultimii ani am lucrat împreună. Doamna Malmström a participat foarte mult și a încercat să găsească o soluție cu acele țări care au pus piedici la Consiliu. Așa că, pe de o parte, e adevărat, trebuie să mergem mai departe, însă, pe de altă parte, trebuie să fim practici și vom lucra în continuare cu Comisia, cu doamna Malmström și, bineînțeles, și cu Consiliu. Voi avea un uh, interviu cu reprezentantul Poloniei pentru acest dosar. Să vedem dacă putem lucra împreună și putem obține rezultate în următoarele șase luni. Însă vreau să atrag atenția, din punct de vedere procedural, că există anumite chestiuni care depășesc linia roșie pe care am putea o accepta noi. De exemplu, reprezentanta Comisiei ne-a spus mai devreme că munca imigranților și accesul imigranților la, la muncă n-ar trebui să fie limitată doar la o perioadă de șase luni, așa cum fusese prevăzută inițial, ci că acum s-ar prevedea șase luni suplimentare astfel încât să se ofere o mai mare flexibilitate pentru locul de muncă. Un lucru care mi se pare de neadmis cel puțin în acest context, deși bineînțeles sunt uh, deschis în continuare pentru că trebuie să găsim o soluție. O a doua chestiune importantă. Asigurările sociale și condițiile de demnitate de, care trebuie asigurate pentru imigranți și pentru solicitanții de azil, lucru pe care l-am adoptat deja aici la Parlamentul European. Nu știu dacă sunt respectate atât de mult așa cum am înțeles din uh, prezentarea făcută de către Comisie. Trebuie să fim foarte atenți pentru că până la urmă ce înseamnă această lipsă de demnitate atunci când evaluăm aceste criterii pentru solicitanții de azil. Cel de-al treilea element care ne îngrijorează este definiția conceptului de familie. Și aici aș vrea să revin la raportul Lambert, care a fost adoptat ieri și care are o oarecare influență asupra raportului nostru. Deci, în concluzie, pot să vă spun că suntem în continuare deschiși pentru a ajunge la un text de compromis, dacă se poate, în timpul președinției poloneze, însă ținând cont de aceste caracteristici pe care le-am prezentat și pe de altă parte vreau să spun că am apreciat eforturile doamnei comisar și ale comisiei în general și că salut faptul, așa cum am văzut că spunea și reprezentantul AESO, că uh, această chestiune este în continuare importantă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Masip! Acum salutăm reprezentanții președinției poloneze. Vedem că tocmai au aterizat aici la noi. Bun venit! Pentru că vorbim acum de versiunea reformată a standardelor minime pentru primirea solicitanților de azil. Dorim să vedem care este poziția președinției. Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog. Um, uh, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Așteptam întâi prezentarea comisiei și textul modificat pentru a avea o interpretare a acestuia la sfârșitul lunii iunie. Însă suntem hotărâți să începem negocierile cât mai repede și cât mai eficient cu putință. Planul operațional pe care îl avem este acela de a încheia prima lectură la nivelul experților, într-o primă fază, la nivelul Consiliului, aceasta în luna iulie, lucru care s-a făcut, și pe baza acestor discuții să analizăm posibilitatea unor unei propuneri de compromis care să fie prezentată statelor membre în timpul verii și care după aceea să fie prezentată experților la Consiliu în luna septembrie. Acesta este calendarul pe care l-am prevăzut noi și vom vedea câte progrese putem face în funcție de acesta. Din punct de vedere al conținutului, considerăm că dezbaterile până acum au fost constructive, dezbaterile care au avut loc la Consiliu. Bineînțeles că mai sunt multe lucruri de rezolvat, chestiuni dificile, însă, în general, dezbaterea generală a fost una pozitivă. Și sper că în luna septembrie-octombrie să avem deja niște progrese foarte clare. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum voi da cuvântul doamnelor și domnilor deputați. Domnul Papa Nicolau, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să folosesc limba mea maternă pentru a mă putea exprima cu precizie. Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o și, de asemenea, raportorului nostru. În primul rând, aș spune numele PPM, care ar fi liniile directoare importante pentru noi. Cu toții suntem de acord că pentru a spune că acest pachet de azil trebuie să facă progrese. Și aceasta nu doar pentru că avem un plan politic și un termen clar, 2012, ci și pentru că am înțeles în același timp că nu avem timp și că trecem acum printr-o perioadă foarte dificilă. Că mulți dintre cetățenii sau non-cetățenii noștri sunt nefericiți și din această cauză ajung în țările vecine și în urma uh, evenimentelor din uh, Siria, din Africa de Nord și așa mai departe, lucrurile nu sunt deloc ușoare, așa că suntem pregătiți, dorim să facem toate eforturile pentru a putea încheia acest pachet. Am analizat ce s-a întâmplat până aici. Nu eram prezent în mandatele anterioare, dar am încercat să văd care erau principalele obstacole, în special la Consiliu, și ce fel de atitudine constructivă am putea avea pentru a ne îndrepta către un consens asupra principalelor elemente. Însă, pe de altă parte, n-ar trebui să uităm și să lăsăm deoparte documentele care au fost adoptate deja la Parlamentul European, documentele de rezoluții adoptate în mandatele anterioare și, bineînțeles, fiecare dintre noi are o concepție diferită, așa că de la acest punct de plecare diferit va trebui să ajungem la un consens. Eu nu sunt convins că trebuie să facem ceva pentru aceste persoane și că drepturile lor trebuie respectate. E adevărat că protecția în anumite state membre lasă mult de dorit, așa că trebuie să facem ceva pentru ca drepturile lor să fie într-adevăr respectate. În cadrul reflexiei pe care o facem, în procesul de decizie prin care trebuie să trecem, trebuie totuși să dăm dovadă de o anumită coerență. Ce vreau să spun cu aceasta? Nu putem ca în acest raport să spunem ceva și cu totul altceva în raportul Guillaume, pentru că trebuie să ne punem la unison. Ne-am dat seama că s-au depus foarte multe amendamente și că cei care doresc să aibă un răspuns clar la pachetul azil prin aceste amendamente, în cazul în care aceste amendamente ar fi adoptate, practic Aici s-ar acoperi în acest pachet și lucrătorii sezonieri și aceasta ar crea o anumită confuzie și o lipsă de coerență, lucru care ar complica și mai mult lucrurile. Și n-am ajunge la niște concluzii comune dacă uh, tragem unul hăis și altul cea. Acestea sunt primele comentarii pe care vroiam să le fac și acum o concluzie. Trebuie să fim realiști dincolo de dorințele noastre, să vedem ce putem face cu adevărat. Am constatat că există deja bune practici la nivel național și există practici nu atât de bune sau chiar de-a dreptul proaste. Eu unul, de exemplu, care vin din Grecia, cunosc foarte bine care sunt uh, sentințele care au fost date și e clar că nu ne putem mulțumi cu situația cu status quo-ul actual și cu Berlin 2. De aceea, în situația actuală, ținând cont de condițiile actuale, de nevoile care există și ținând cont și de voința noastră, pentru că, într-adevăr, cu toții dorim să ajutăm aceste persoane, deci dacă ținem cont de toate aceste elemente, vom încerca să facem tot ce putem mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Lambert, vă rog, vă dau cuvântul încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru explicația foarte clară pe care a dat-o în legătură cu reformarea reformării. Să vedem și să înțelegem care sunt schimbările propuse. Așa cum s-a spus aici, aceasta înseamnă practic că Parlamentul va trebui să analizeze poziția sa și să vadă care sunt noile propuneri pentru a vedea care este abordarea noastră față de aceste noi propuneri. Deci, probabil că avem nevoie de niște idei în legătură cu felul în care vom proceda noi. Și s-a vorbit aici și despre coerență și despre coerența procedurilor, despre Dublin, deci cred că și din punctul nostru de vedere al Comisiei Libere, cred că ar trebui să ne gândim cum facem acest lucru. Avem această abordare coerentă care a fost deja menționată și s-a făcut referință și la definiția familiei. E vorba de o definiție pe care, unde am obținut aproape exact ce doream în uh, directiva calificărilor, am făcut progrese în ceea ce privește limba și în alte câteva domenii care uh, sunt orizontale față de alte propuneri. Avem acum o evaluare foarte detaliată a felului în care această directivă a funcționat în statele membre. Și aceasta ne va da și mai multă informații față de prima dezbatere pe care am avut-o atunci când s-a făcut prima reformare în mandatul anterior. Salut de asemenea atitudinea pozitivă a Consiliului o schimbare binevenită față de alte poziții ale Consiliului pe, cu care am avut de-a face în trecut. Bineînțeles, dorim să facem progrese, însă să vedem dacă progresul înseamnă același lucru pentru noi toți. Asta rămâne de văzut. Oricum, ar fi bine să avem o oarecare îndrumare în ceea ce privește procedurile prin care trebuie să treacă Parlamentul. Mulțumesc, doamna Sipel. Mulțumesc. Aș vrea să spun câteva lucruri în legătură cu spusele domnului Papa Nicolau în ce privește coerența diverselor măsuri. Și, de asemenea, mă voi referi și la posibilitatea oferirii unor locuri de muncă pentru solicitanții de azil trebuie să existe coerență în măsurile noastre. Oricine are un drept legal de sejur în țările noastre trebuie să aibă și dreptul la un loc de muncă și de asemenea să se aplice principiul aceeași retribuire pentru fiecare dintre cei care lucrează în același loc, la același loc de muncă. Atât Comisia cât și raportorul ne-au menționat o serie întreagă de puncte concrete uh, și intenții de modificare a acestui text și mă bucur că și președinția poloneză a așteptat cu nerăbdare acest text ca și început să lucreze pe el, dar încă nu ni s-a spus în ce direcție și în numele căror convingeri președinția va încerca să opereze modificări pe acest text. Poate că vom afla și acest lucru. Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, după ce uh, m-am ocupat și de celelalte directive privind condițiile de primire pentru solicitanții de azil, uh, vreau să intervin și eu. Mulțumesc uh, pentru faptul că s-a ținut seamă de o parte din propunerile Parlamentului. Din păcate, însă, uh, în ce privește uh, ajutoarele sociale, uh, oamenii nu beneficiază de același tratament. Asta, sigur, ar cere și costuri financiare semnificative, dar nouă, în calitate de eurodeputați, ni se părea important ca măcar um, necesitățile um, esențiale să poată fi acoperite pentru acești oameni în momentul în care li se acordă dreptul de azil. S-a vorbit și despre conceptul de familie și aici trebuie să avem o abordare coerentă pentru că în directiva privind calificările deja am ajuns să definim un punct de vedere. Nu ar trebui ca în diverse directive să avem diverse de- definiții în ce privește conceptul de familie. Mai există și un domeniu în care pot să spun că lucrurile mă miră. Dreptul de acces la asistență juridică gratuită. Noi căzusem de acord în legătură cu acest drept ca să fie de asemenea o coerență față de alte directive, pentru că trebuie să găsim soluții aplicabile în practică și nu abia începând din anul 2014. Din uh, păcate, punctul, punctele de vedere ale diverselor grupuri politice aici nu sunt convergențe convergente. Noi ne dorim să uh, creăm însă condiții normale de viață și de muncă pentru cei care vor primi drept de azil. De asemenea, aș vrea să mai spun că ideea de azil nu trebuie contaminată neapărat cu ideea de imigrație, pentru că ideea de azil are o conotație politică clară. Trebuie să vedem lucrurile din acest punct de vedere separat, să nu contaminăm lucrurile în aceeași directivă. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru această nouă propunere și chiar dacă trebuie să studiem documentul în profunzime, apreciez faptul că și noua președinție poloneză dorește să progresăm cât mai repede în acest dosar. Este un dosar de maximă importanță dacă dorim să uh, respectăm și termenul de aplicare 2012. Ca atare, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a ajunge cât mai repede la rezultate. Sunt absolut de acord cu doamna Sipel. Trebuie să existe condiții de egalitate de muncă, de plată uh, pentru cei care uh, prestează același tip de activitate în același loc. Mulțumesc, spune președintele, doamna Hurst. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea grupului liberal pot să spun că și noi salutăm faptul că această parte a pachetului problematicii acordării de azil acum se apropie de un moment important, că se încearcă obținerea unei coerențe între diversele directive fie că este vorba despre conceptul de familie, fie că este vorba despre alte definiții, evident este esențial să acționăm coerent ca să putem să le și aplicăm coerent aceste directive. E bine, această directivă va avea efecte directe asupra vieții acestor oameni ale solicitanților de azil, unde vor putea să se stabilească, primesc pachete de alimente, din ce vor putea să trăiască, ce uh, condiții de muncă vor găsi. De la bun început trebuie să avem în vedere toate aceste chestiuni esențiale. Și chiar dacă un om până la urmă, în urma solicitării sale, va primi un răspuns negativ, este important ca în timpul în care trăiesc în țările noastre să le asigurăm toate aceste garanții. Deci ă, va deveni un domeniu ă, pentru care și opinia publică ă, va manifesta un interes maxim, va fi o chestiune sensibilă. Până acum, statele membre spuneau ne temem de costuri suplimentare, dar eu cred că este o chestiune care ține de responsabilitatea noastră să atacăm acest subiect cu sensibilitate, să vedem ce este posibil de realizat, ce nu, ce resentimente pot să apară la un moment dat. Mulțumesc pentru aceste discuții și revenim acum la raportor. Mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneam și la început, suntem deschiși, și așteptăm dezbaterea cu președinția poloneză pentru a face progrese în cadrul acestui dosar. Așa cum spunea colega mea din PPE, cred că această diferență între azil și imigrație este esențială. Atunci când noi, oamenii politici, vom înțelege acest lucru, atunci vom putea transmite acest mesaj și în societății uh, în general, pentru că acest lucru este esențial pentru că solicitantul de azil este cel care este urmărit pentru ideile sale în țara de origine și ar trebui să se întoarcă în acea țară de origine în cazul în care acolo i s-ar respecta drepturile și ar exista libertate, indiferent de situația lui economică. Acest lucru este definit foarte clar la, uh, în introducerea, în partea introductivă a dosarului. Deci dacă înțelegem foarte bine această diferență și e adevărat că există alte dosare care se centrează pe imigrație, însă acesta nu este treaba noastră. Pentru noi e vorba de cei care sunt persecutați politic, de solicitanții de azil și în cazul în care condițiile în țara de origine s-ar schimba, atunci ei ar trebui să se întoarcă acolo. E vorba aici și de acele condiții uh, tranzitorii care există într-o anumită țară. De exemplu, familia mea, care era persecutată politic în timpul regimului Franco, în momentul în care în Spania se reinstaurează democrația, bineînțeles că n-a mai rămas în afara Spaniei și de altfel niciun spaniol exilat nu, uh, nu a făcut altceva decât să se întoarcă acasă la el. Sau oricum putea să o facă. Deci e vorba aici de astfel de persecuții de tip politic uh, care pot ajunge până la un genocid. Și aceasta este chestiunea fundamentală pe care trebuie să o definim la nivel european. Noi, luptători pentru drepturile fundamentale și pentru drepturile omului, trebuie să definim acest lucru pentru a face clasificarea așa cum trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc! În felul acesta încheiem dezbaterea la punctul 18 și iată ne încadrăm în timp Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. E vorba de utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor. PNR. Domnul Timothy Kirkup este raportorul nostru și E vorba aici de o propunere de directivă pentru utilizarea acestor date pentru uh, reținerea, anchetarea și uh, sancționarea eventualilor teroriști. Nu vom avea aici o dezbatere în detaliu, însă vom avea o dezbatere pentru a vedea că este vorba de o nouă propunere după ce a venit uh, în 2007, înainte de tratatul de la Lisabona, pentru un cadru referitor la PNR, pentru zborurile internaționale. S-au prezentat uh, foarte multe avize din partea Uh, Oficiul European pentru Protecția Datelor, de asemenea grupul de lucru pe marginea articolului 29, Agenția pentru Drepturile Fundamentale și EESC. Vom auzi prezentarea făcută de raportor și după aceea vom asculta prezentarea Comisiei și a Consiliului, dacă vor dori să o facă, și vom avea un prim schimb de opinii între colegii noștri. Domnule Cărcop, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Va fi un prim schimb de vederi, numărul 1A, asupra uh, acestei probleme, pentru că, după cum știți, că în ocazie anterioară începusem deja să vorbim despre acest subiect, dar din păcate o serie întreagă de colegi uh, Um, au avut probleme urgente de rezolvat, s-ar putea de altfel să se întâmple și astăzi la fel. Um, dacă astăzi va fi o dezbatere 1B, probabil că va exista o continuare. Nici oricum nu trebuie să ne așteptăm la rezultate imediate, pentru că raportorul este cât se poate de relaxat vis-a-vis de această problemă, pentru că mm, nu trebuie să ne pripim toată lumea care are un punct de vedere în legătură cu această problemă trebuie să poată să se pronunțe în această comisie, dar de asemenea organizațiile trebuie să poată să se pronunțe. Singurul lucru pe care aș dori să-l spun este că sper uh, că nu vom avea prea multe judecăți pripite legate de acest subiect bazându-ne pe propunerile comisiei. Uh, raportorul are datoria să pregătească un raport, iar acest raport trebuie să fie baza discuției în această comisie și în baza lui trebuie să fie luată decizii. După cum bine știți, ă, încă nu am nici un raport, abia la toamnă ă, el va exista în formă de proiect. Sper că va fi uh, un raport constructiv și uh, sper să nu primesc din partea colegilor observații destructive, pentru că există o serie întreagă de veterani în echipa raportorilor din umbră, care uh, astăzi se pare că nu pot să participe la ședință. Noi am cooperat bine în alte domenii în care a fost vorba de acest registru al numelor pasagerilor și um, am mai văzut până acum acorduri în legătură cu PNR-ul, dar există, dincolo de elementele de similaritate, Ehm, unele care ne preocupă foarte mult pentru că țin de domenii foarte sensibile și anume confidențialitatea datelor legate de persoană. Trebuie să aplicăm niște criterii cu precauție, să vedem cum putem să lucrăm cu aceste date, cine se va ocupa de aceste acorduri, cine va finanța costurile eh, care sunt implicate, care vor fi criteriile pentru utilizarea acestor date din acest registru. Deci, în clipa de față, tot ce spunem se bazează pe propunerea Comisiei au existat și uh, numeroase agenții, dintre care și dumneavoastră unele uh, le cunoașteți, despre ele nici nu știam că există, uh, ne-au uh, împărtășit punctele lor de vedere în legătură cu PNR-ul. Unii dintre ei chiar sunt uh, magistrați eu trebuie să mă bazez pe punctele de vedere ale grupului de juriști, indiferent cine îi plătește. Con- Curtea Constituțională din România privind confidențialitatea datelor pare uh, a fi uh, foarte interesată să coopereze și cu siguranță uh, că aș avea o serie întreagă de întrebări să le adresez cum și ei doresc să-mi adreseze mie întrebări. Și Constituția germană este interesată mai ales de colectarea cumulativă de date Bineînțeles că va trebui să analizăm aceste puncte de vedere în momentul în care vom progresa cu lucrarea noastră, dar trebuie să ținem seama și de opinia altora, cum este de pildă Consiliul Europei dar aș dori ca aceste observații să le primesc în momentul în care raportul meu va exista și cred că abia atunci va fi interesant să văd observațiile la raportul meu și nu la propunerea comisiei. Cred că aș dori cu permisiunea noastră să mai fac o observație. Munca n-a făcut decât să înceapă. Mm, simt nevoia foarte fermă că e nevoie de acest acord. N-aș fi început această muncă în calitate de raportor dacă nu eram de această părere. După părerea mea, PNR-ul acesta e un instrument foarte util în lupta împotriva criminalității organizate grave și a terorismului. Știu că invoc sau duce la sentimente diferite între membrii comisiei noastre și care probabil că le vor exprima. Dar cred că e de importanță vitală să ne asumăm noi responsabilitatea, să încercăm să facem tot ce putem pentru a-i apăra pe călătorii inocenți și cetățenii inocenți cât mai mult vom putea să-i apărăm echilibru între nevoia de viață privată, de protecția informației și toate acestea sunt în mintea mea începând această călătorie. Aștept un efort de cooperare care va avea loc cu sprijinul dumneavoastră, domnule președinte, în această comisie și sper că vom ajunge la un rezultat cât mai mulțumitor și data viitoare când vom discuta acest uh, subiect va fi la toamnă. Și aștept uh, cu nerăbdare și acea ocazie. Mulțumesc. Domnule Kirchhoff, mulțumim. Nu e pentru prima dată aveți dreptate că avem prima discuție, a urmat, deci a fost discuția 1A, după 1, apoi 1B, 1C și așa mai departe. După cum ați formulat și dumneavoastră, sper că prezentarea aceasta va fi o bază bună pentru o discuție mai degrabă constructivă și nu destructivă din partea membrilor atunci când veți uh, redacta raportul înscris. Avem aici reprezentanți de la Comisie, nu știu dacă domnul Nunes Almeida și apoi Consiliul, înainte de a deschide discuția. Domnul Nunes de Almeida, domnule președinte, mm, am, nu aș abuza de timpul dumneavoastră, Comisia și-a prezentat propunerea și nu cred că ar fi util să o prezint încă o dată. Am venit aici să auzim ce aveți dumneavoastră de spus și vom răspunde dacă aveți întrebări. Dar în această etapă nu prea am ce să adaug. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, dar președinția poloneză dorește să ia cuvântul. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să urez o după amiază cât mai plăcută distinșilor membri ai acestui parlament. Aș fi încântat să fiu în poziția colegului de la comisie să spun că am făcut acest lucru în trecut. Într-un fel, aș putea spune că am făcut-o în trecut. Înainte de a ajunge la detaliile poziției președinției poloneze de acum față de acest PNR european, aș vrea să vă dau niște date statistice, de fapt două. Prima, e a treia variantă a propunerii și presupun că ar trebui să depunem toate eforturile să nu apare și o a patra. Dacă nu mă înșală memoria, e a cincea sau a șasea președinție care poate nu începe de la zero, dar continuă munca la acest dosar și trebuie să vă spun că nu devin lucrurile deloc mai ușor. Dar în acest loc și moment aș vrea să mulțumesc predecesorilor, colegilor ungori care ne-au a arătat o direcție a dezbaterii. Președinția poloneză intenționează să meargă în această direcție. Sunt trei lucruri la care vreau să mă refer astăzi. Mai întâi, mediul în care am început această activitate. Al doilea rând este scopul uh, pe care cu modestie intenționăm să-l atingem. Al treilea rând, soluția în legătură cu care o să fiu mai vag, dar înțeleg că dacă se, dăm dovadă de naivitate este o ambiții excesivă, dar vrem să ne luptăm pentru un adevărat compromis între instituții. În ce privește soluția, dați-mi voi să vă spun că e cu o decizie și în cariera mea nu pot să găsesc un exemplu mai elocvent și mai dificil uh, în legătură cu un act legislativ uh, în legătură cu care să ne luptăm. În ce privește mediul, vreau să vă spun că dificultatea dosarului merită puțină răbdare, clarificarea chestiunilor și să încercăm să facem propuneri foarte concrete. Și aș vrea să vă împărtășesc părerile pe care am legătură cu calendarul. Am avut primul schimb de păreri între statele membre la grupul de lucru de evaluare generală, GenVal. După vacanța de vară vrem să ajungem la niște observații concrete pe care să le testăm la sfârșit de septembrie când revenim și ne adresăm statelor membre. E o informație foarte importantă de care aș dori să luați nota. Nu vom ezita să nu menținem legătura cu dumneavoastră, nu din motive de corectiune politică, pentru că știm că nu putem ajunge la o soluție finală dacă nu discutăm unii cu alții. Acum începește scopul. În primul document prezentat uh, la grupul de lucru general de președinția poloneză am solicitat statelor membre să fac un pas înapoi. Cred că pot să vă spun acest lucru aici. E nevoie de răspuns la două întrebări. Testul de necesitate și de proporționalitate. Și chiar cu riscul de a ne repeta, am cerut statelor membre să revină și până la sfârșitul lunii să găsească formulări adecvate pe care să încercăm să le introducem în text. Dar nu vreau să mă joc cu preambulul, cum se întâmplă de multe ori. Avem intenția să găsim o soluție care, în esență, să aducă mai aproape statele membre care sunt cel mai uh, îndepărtate în discuție. Acum, ultimul punct la care mă refer e soluția. Dacă lucrăm împreună și de dragul transparenței ne reamintim unde suntem și ce spun și ceilalți, am putea ajunge la un acord. Va fi implicat și Comitetul pentru articolul 36 și grupul de lucru și vom reveni în Parlament și o să vă ținem la curent cu evoluția. Ultima frază pe care o să o spun urmează să fie o dovadă a direcției pe care am ales-o. Când ne-am întâlnit la prima reuniune pe 7 iulie la acest grup de lucru, am consacrat cea mai mare parte a timpului pentru a asculta, nu pentru a vorbi, pentru că i-am invitat pe cei care deocamdată procesează date de tip PNR să ne spună cum fac lucrurile și cu ce rezultat. Reprezentanții din Regatul Unit, Suedia, Franța și Belgia ne-au împărtășit punctele lor de vedere. Apoi am schimbat mediul Asociația IATA a Transportului Aerian Internațional, apoi Asociația Liniilor Aeriene Europene, agenți și două asociații de tur operatori și regiunile liniile aeriene regionale au făcut comentarii și observații critice și pot să vă asigur că președinția va avea în vedere toate aceste observații și în strânsă cooperare cu Comisia. În ultimul rând, dar mai puțin important, am dat cuvântul reprezentanții grupului de lucru pentru articolul 29 și Raportorul de la Comitetul Economic și Social ne-a promis că o să vină la sfârșitul de septembrie și o să ne comunice opiniile acestui factor implicat de important. Deci ce au de spus și din aeriene și ceilalți. Pentru că atunci când avem eh, piesele mozaicului în față și creăm imaginea de ansamblu, trebuie să putem să avem o dovadă la sfârșitul zilei, înainte de a finaliza activitatea, că am cerut să intervină toți cei care trebuie să se pronunțe. Nu putem uh, accepta toate sugestiile. Știți care este poziția Consiliului, știți cât de mult s-a vorbit despre diverse subiecte. Nimeni nu vrea să renunțe la proiect. E un proiect bun pe care trebuie să-l facem perfect. Mulțumesc. We thank you. Președintele, mulțumim pentru o exprimare deschisă a poziției președinției poloneze. Și acum avem discuția pentru membri. Începem cu doamna Sipan. I'm sorry. Pare rău că iau atât de des uh, cuvântul, nu prea sunt mulți membri, aveți dreptul, îi spune președinte. Uh, Aș vrea să fac o observație de principiu. Știu că președinția, Consiliul nu a vrut neapărat să spună asta, dar în principiu vreau să spun că să adopți o directivă doar din motivul că toate celelalte încercări până acum au eșuat, nu este un argument suficient de convingător. Trebuie să analizăm care poate fi valoarea acestei directive, pentru că altfel, dacă toate celelalte încercări au eșuat, poate că ori nu merita să adoptăm o asemenea directivă, ori condițiile cadru sunt atât de diferite, încât este nevoie încă de multă vreme Uh, pentru a ajunge la o directivă. De aceea, uh, modul în care Timothy Kirchhoff vede lucrurile, precauția lui, dorința de a discuta lucrurile în amănunt, mi se uh, pare a fi foarte binevenită. Noi trebuie să ne punem întrebarea dacă acest registru este menit să combată crima organizată, cine va avea competențe să dispună de uh, Uh, acest registru. Între 27 de state membre este cineva care va primi această competență, cineva va avea acces la ele, ne organizăm în comun pentru a elabora un asemenea registru, cum tratăm problemele legate de confidențialitatea datelor, cum putem respecta acordurile internaționale privind drepturile pasagerilor uh, uh, va trebui să modificăm ceva din aceste prevederi internaționale, astfel încât eventual să putem avea pretenții și față de terți. Și cred că în ce privește uh, definițiile, uh, deci domeniul de aplicare uh, să nu fie doar combaterea terorismului, ci și criminalitatea organizată, astfel încât uh, să um, nu existe riscul ca asemenea date la un moment dat să fie folosite și împotriva unor delicte minore, pentru că astfel încrederea în ceea ce facem noi acum o să dispară. Mulțumesc! Yes, și acum, doamna Intervel, mulțumesc, domnule președinte. Vă cer scuze, va trebui să plec după această intervenție. Aș vrea mai întâi să-i mulțumesc raportorului pentru deschidere și metoda deschisă de lucru e cea mai bună garanție pentru un bun rezultat și consens. Cred că ar trebui să fim foarte pragmatici în acest sens. Să dăm agențiilor de securitate și de aplicare a legii instrumentele de care au nevoie pentru a-și face treaba. Nici mai mult, nici mai puțin. Deci trebuie să fim foarte preciși. Iată de ce. Cred că orice vom hotărâ trebuie să se bazeze pe dovezi, ceva ce deocamdată a cam lipsit. Știu că președinția poloneză este de acord cu această părere, dar încă mai așteptăm. Deși am primit niște informații, nu în ultimul rând de la raportor și prezentarea pe care a organizat-o la Manchester, dar primul lucru este să demonstrăm necesitatea unei uh, strângeri și analize de date pe scară atât de largă. Nevoia aceasta trebuie demonstrată, nu e o cerință politică, ci una juridică, legală. Desigur că există o zonă cenușie unde e greu să demonstrezi necesitatea, dar cred că putem face mai mult decât s-a făcut până în prezent. Trebuie de asemenea să demonstrăm nevoia de a exista o schemă europeană de registru al numărului pasagerilor, pentru că argumentul adus uh, în momentul în care a făcut-o comisie a fost dacă nu facem pe plan european, o să existe o peteceală de 27 de sisteme din statele membre. Ceea ce, de fapt, acum există unul singur uh, în Regatul Unit. Unele state membre fac câte ceva, altele, ca și țara mea, care oficial uh, nu colectează date PNR, dar de fapt o fac uh, pe baza unei baze juridice foarte, foarte șubrede. Deci n-aș lua aceasta ca rațiune de a introduce pe scară europeană o astfel de obligație. Sunt de acord cu doamna Sipel că trebuie cu mare atenție să definim foarte clar sfera de aplicare. În al doilea element, și o să mă opresc aici, este un alt element cheie, chestiunea stocării pe termen delungat a tuturor datelor, pentru că în esență ce facem? Construim, nu doar utilizăm datele ca să triem pe cineva când trece frontiera. Asta e elementul cel mai puțin problematic. Cel mai problematic este faptul că vom stoca datele masiv datele cu privire la oameni nevinovați pentru delicte de care nu știm sau care nici nu au fost comise și de fapt permitem autorităților să poată să examineze aceste date fără a avea o hotărâre judecătorească. Dacă cineva de acasă mă suspectează, dacă vor să mă ancheteze, nu pot veni să facă o percheziție dacă nu au o hotărâre judecătorească. Deci de ce nu putem face același lucru și cu baza de date? Ar fi un element foarte important pentru mine să nu există o consultare a bazelor de date dacă nu se dispune de mandat. Și ultima frază acum, nu vorbim doar de a înființa o bază de dată imensă cu privire la datele pasagerilor, ci cum am văzut astăzi, creăm și o bază de dată masivă de date bancare, de telecomunicații și până la urmă baze de date cu privire la milioane de cetățeni care nu doar că n-au făcut nimic, n-au comis nimic, dar nici nu o să comită vreodată ceva. Mulțumesc. Domnul Albrecht. Da, mulțumesc, domnule președinte. Găsesc că este foarte corect să discutăm despre această propunere de pe acum și mulțumesc și domnului Kirchhoff pentru că uh, am mai discutat și anterior acest subiect uh, Așteptăm acum activitatea sa. Cred că modul în care abordează lucrurile este unul corect. Uh, toți suntem de părere că terorismul și criminalitatea organizată trebuie să fie combătute. Este necesar ca forțele polițiene și justiția să dispună de toate mijloacele necesare în cadrul anchetelor pentru a ajunge la informații legate de persoanele suspecte. Vorbim acum despre o măsură care uh, începe însă mai devreme, acolo unde încă nu există nici o bănuială și nu a început nici o anchetă. Cred că este important să spunem acest lucru. Au fost deja formulate anumite observații critice din acest punct de vedere și cred că propunerea comisiei care se află acum pe mesele noastre este disproporțională și inacceptabilă. Putem lucra în acest sens, dar nu pe baza acestei propuneri, pentru că o înmagazinare pe o durată de cinci ani a unor asemenea date mi se pare că este inacceptabilă și disproporțională, cum spuneam de pe acum uh, utilizarea datelor PNR de către anumite state membre uh, se face pentru cele mai diverse uh, scopuri. Nu este clar dacă există o poziție unitară nu este clar dacă în clipa de față aceste date sunt folosite doar în lupta pentru combaterea terorismului și criminalității organizate. Și vedem deja de pe acum cum negociem cu statele terțe în legătură cu PNR-ul. De ce trebuie păstrate datele atât de mult timp? De ce analiza comportamentului eh, criminalității organizate nu se poate face anonim? De ce nu se pot folosi metodele clasice de anchetă astfel încât activitatea polițienească să se desfășoare la fața locului unde ne confruntăm cu criminalitatea organizată, pe aeroporturi, în alte parte. Aici se fac tot felul de economii, în utilizarea metodelor clasice se fac economii, dar pentru o măsură ca aceasta se cheltuiesc foarte mulți bani și nu știu cât de eficientă va fi această metodă în final. Și voi încheia aici. Mă întreb și care este constituționalitatea unor asemenea hotărâri și în ce măsură acordurile încheiate de Uniunea Europeană nu sunt încălcate. Deci mi-e greu să cred că acest sistem uh, pe care dorim noi să-l creăm va fi constituțional din punct de vedere al Constituțiilor diverselor uh, state membre. Iar în ce privește părerea juriștilor, știți prea bine că se spune că acolo unde sunt doi juriști există trei opinii. Deci eu cred că într-o situație atât de sensibilă. Nu putem să închidem ochii, nu putem să tăcem față de propunerea Comisiei, mi se pare că este criticabilă. Avem un cadru constituțional pe care dorim să respectăm. Unde se oprește această uh, măsură de uh, păstrare, de depozitare a datelor? Care este granița spre măsuri de supraveghere de genul acesta? Doamna Ernst, mulțumesc. Aș începe spunând că de la bun început am avut mari rezerve că un asemenea acord privind PNR-ul ar fi rezonabil. Argumentele pe care le aduce Comisia în discuție pentru a-și susține propunerea nu mi se par a fi convingătoare. Trebuie să vedem care va fi utilitatea creării unui asemenea sistem. Mi se pare că din acest punct de vedere lucrurile nu sunt uh, clar expuse. Uh, Agenția pentru Drepturile Fundamentale a elaborat o poziție care este distrugătoare față de acest document. Se întreabă și ea care ar putea să fie utilitatea unui asemenea sistem, pentru că, în mod uh, clar, neproporțional sunt încălcate drepturile fundamentale. Deci să fim onești, trebuie să discutăm lucrurile foarte atent, inclusiv în ce privește lista uh, infracțiunilor. Decizia privind mandatul european de arestare, articolul 2, aliniatul 2, aici se spune și uh, incendieri, înșelăciune, pot fi infracțiuni uh, pentru combaterea cărora ar fi necesară recurgerea la aceste registre. E bine, dacă mergem atât de departe, mi se pare că este foarte criticabil să procedăm astfel. De asemenea, aici în articolul patru al propunerii comisiei, uh, nu știu, este vorba la un moment dat despre o discriminare în ce privește eliminarea anumitor date. Nu se indică sexul, nu se indică vârsta pentru că uh, ar putea să fie discriminatorii. De asemenea, schimbul de informații între statele membre ce se întâmplă cu datele în care apare bănuiala că ă, s-ar putea ajunge la un moment dat la o acțiune discriminatorie. De ce ar trebui să se transmită asemenea date? De ce trebuie ca această centrală care deține um, registrul privind numele pasagerilor să transmită altora mai departe date? cum va ști uh, cum vor fi folosite aceste date după aceea. Iarăși relația cu statele terțe mi se pare că este uh, formulată de-a dreptul aventuros. Iar această păstrare a datelor timp de cinci ani, nimeni nu înțelege de ce durata este atât de îndelungată. Și aș mai atrage atenția asupra unui punct Articolul 11. Protecția datelor referitoare la persoane și uh, temeiul juridic, uh, decizia cadru din 2008. Păi, trebuie să ne gândim ce se va întâmpla. Pentru că până la urmă va trebui să elaborăm o nouă directivă privind protecția datelor ca să putem opera cu tot ceea ce ne propunem în acest în acest document. Păi când, până când vom avea o nouă directivă privind protecția datelor, să nu operăm cu jumătăți de măsură. Foarte pe scurt, cred că ar trebui pas cu pas să discutăm fiecare punct îmi doresc ca acest lucru să se întâmple în întâlnirea raportorului cu raportorii din umbră pentru a nu uh, crea ceva ce va fi contraproductiv și inutil. Doamna Latford, aveți cuvântul. Um, yes, I... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt îngrijorată în legătură cu volumul datelor și faptul că e vorba aici în special de acel termen utilizat de comisie și care mie nu-mi place de suspecți necunoscuți, pentru că nimeni nu poate fi suspectat până când nu ai niște dovezi clare în acest sens. Și aceasta din cauza acelui sistem de profiling. Și nu sunt de acord cu această utilizare a profilingului pentru date delicate. Așa cum spunea și doamna Intveld, eu nu spun că aceste date nu ar putea fi utile, dar și acest lucru se întâmplă, de fapt, în traficul cu droguri și în alte domenii unde ele pot fi, într-adevăr, utilizate. Dar prețul plătit este foarte mare în ceea ce privește volumul datelor conservate în legătură cu persoane care sunt nevinovate, pentru că nimeni nu e vinovat până când nu se dovedește a fi vinovat și nimeni nu este suspect până când nu se dovedește a fi suspect. Și aceasta prezintă adevărate probleme. Toate aceste baze de date și propunere în legătură cu schimbul de informații și de date, această cultură a respectării standardelor înalte pentru uh, stocarea de date, toate aceste standarde, de fapt, nu sunt respectate. Și am văzut uh, ce se întâmplă în Marea Britanie cu utilizarea datelor personale. Data aceasta e vorba de cazuri de utilizare datelor de către jurnaliști. Însă Marea Britanie a fost nevoie de mult timp pentru a ajunge la sancțiuni uh, destul de uh, ridicate și rezonabile în același timp pentru astfel de infracțiuni. Se pare că forțele polițienești oferă, în schimbul banilor, astfel de date personale, un lucru care este de-a dreptul scandalos. Aceasta ne arată care este situația actuală și care este cultura pe care o avem în ceea ce privește standardele aplicate pentru conservarea și accesul la astfel de date. Deci, e vorba de cadrul construit și cultura care nu sunt potrivite pentru măsurile care sunt luate. Vă spuneam că am văzut că astfel de date pot fi utile în anumite cazuri, însă aceasta nu înseamnă că aceste măsuri sunt și proporționale. Și probabil că despre acest lucru va vorbi și domnul Cărcă până uh, încheierea acestei dezbateri, pentru că prețul, într-adevăr, este foarte ridicat. E una, în ciuda mai multor referințe, n-am avut niște dovezi foarte clare pentru a vedea în ce măsură datele PNR au contribuit într-adevăr la prinderea anumitor teroriști sau la uh, dejucarea anumitor acțiuni teroriste. Poate că astfel de cazuri sunt doar pe hârtie, dar ele nu au fost demonstrate cu claritate. Aș dori să știu dacă există anumite condiții, anumite garanții de utilizarea datelor care să fie impuse într-un mod general. Ar trebui să existe astfel de garanții pentru securitatea datelor și protecția lor și, de asemenea, sancțiuni disuasive în cazul infracțiunilor pentru login-urile sau accesul la astfel de date. Astfel de garanții practice ar putea fi instaurate și utile. Aș putea încheia pe o notă un pic mai pozitivă față de țara mea, față de Marea Britanie, care, cel puțin la nivelul dreptului național, are niște standarde destul de înalte, cel puțin în ceea ce privește utilizarea profilingului. Cred că, de fapt, uh, nu s-a dat o definiție foarte clară și încercăm să ne ascundem după deget și găsim concepte diferite pentru același termen. Doamna Inveld ne-a spus ce se întâmplă în Olanda, dar, oricum, uh, măcar la noi se încearcă să se respecte temeiul juridic al acestui concept. Mulțumesc, domnul Triantafilidis, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu de acord cu majoritatea comentariilor făcute de doamna Latford și de doamna Ernst. Însă nu vreau să fac comentarii pe marginea propunerii comisiei, pentru că, așa cum spunea și raportorul, este datoria sa să comenteze și să evalueze aceste propuneri în raport. Așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri de aplicare a legii, și aici, în cazul PNR, problema este aceea de a găsi un echilibru între nevoia de a aplica legea și nevoia de a respecta drepturile personale. Așa că salut această abordare echilibrată a raportarului și dorim să îl ajutăm împreună cu ceilalți raportori din umbră pentru a ajunge la rezultatele dorite. Mulțumesc! Mulțumesc și acum înainte de a da cuvântul din nou domnului Kirkop, domnul Nunez Almeira cred că dorește să intervină din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, acum Aș putea face acum un discurs de patru ore, dar nu o să fac, nu vă fie teamă. Am luat notițe în legătură cu comentariile pe care le-ați făcut aici. Doamna Sipel, spuneați că ați avut impresia că au existat mai multe încercări de a duce până la capăt această directivă și că de fiecare dată ne-am lovit de ceva. Ce s-a întâmplat practic? Era vorba de al treilea pilon, am prezentat decizia cadru, dezbaterile mergeau destul de bine în acel cadru și până la urmă decizia cadru a trebuit să fie retrasă de pe masă pentru că al treilea pilon a dispărut, așa că a trebuit să prezentăm o nouă propunere în funcție de noul cadru instituțional. Și iată deci ce se afla în spatele acestei confuzii. Tot acest lucru, această propunere a fost făcută în februarie anul acesta, acum se dezbate și procesul nu este prea lent. Lucrurile merg așa cum ar trebui să meargă, în ciuda faptului că tratatul s-a schimbat. Dar, bineînțeles, aceasta nu mai este în mâinile noastre. Există o serie de chestiuni la care ați făcut referință și care sunt descrise foarte bine în directivă. De exemplu, puneți întrebări uh, în sensul cine are acces, cine colectează, cine tratează, cine procesează aceste date. Răspunsurile le găsiți în directiva proprie. Spuneți de asemenea că limitarea obiectivului n-ar trebui să fie prea extinsă, n-ar trebui să fie limitată doar la delictele minore, nu este limitată doar la acestea. Se vorbește aici de o sancțiune minimă de trei ani pentru ca o infracțiune să fie considerată ca fiind relevantă în funcție de această directivă. Deci se vorbește de infracțiuni relevante. Așa că cred că nu are rost să insistați asupra faptului că vorbim aici despre infracțiuni minore, pentru că nu vorbim despre ele, vorbim doar despre forme importante, relevante de criminalitate. Doamna Inveld. Aș vrea să fac un comentariu general referitor la spusele dânsei. Directiva permite autorităților de aplicare a legii să facă operațiuni inteligente cu o cantitate mare de date. Aceasta permite să se ajungă la concluzii în legătură cu comportamentul suspecților. Însă această directivă nu permite o legătură directă și o consecință clară, obligatorie între acestea E nevoie de o persoană care să facă legătura între rezultatele la care se ajunge în urma analizei datelor și transformarea lor în, într-o acțiune operațională. Deci trebuie să existe o persoană la mijloc care să analizeze datele și să aplice rezultatele analizei într-un sens operațional. Deci, în realitate, un element care n-a fost înțeles aici. Faptul că Comisia n-a organizat împreună cu toți dumneavoastră, deși mulți dintre dumneavoastră erați prezenți și vom continua această dezbatere, deci n-am discutat îndeajuns dovezile care ne arată că datele PNR au fost esențiale pentru a rezolva anchete penale și pentru a-i trimite pe răufăcători în spatele gratilor. E clar că datele PNR au fost un element cheie pentru a-i trimite pe răufăcători uh, la închisoare atunci când aveam motive întemeiate pentru a o face. Însă un lucru pe care această directivă nu îl poate rezolva și de altfel nimeni nu îl poate rezolva, este doar o chestiune de natură politică, este care este pragul pe care îl considerați suficient, ce număr de cazuri considerați că e suficient pentru ca această directivă să fie acceptabilă. Și așa cum am auzit în diverse audieri pe care le-am avut asupra Uh, bazelor de date, această chestiune este de natură politică, este o decizie politică. Însă avem dovezi pe care vi le-am pus la dispoziție și e clar că datele PNR au fost absolut utile pentru a preveni comportamentul infracțional. Și de altfel, Comisia nu poate ignora astfel de dovezi care ne-au fost trimise de autoritățile de aplicare a legii din diversele state membre. Și deci nu puteam uh, să nu facem această propunere care să ajungă în fața dumneavoastră. Domnul Albrecht a vorbit despre problema anonimității. Pot să vă asigur că, în conformitate cu directiva, după o lună aceste date devin anonime. anonime sau depersonalizate. Ați vorbit despre faptul că la directiva asupra protecției datelor n-ar trebui să aibă întâietate față de această directivă. Și cred că aici există o oarecare neînțelegere. pentru că avem nevoie de o legislație generală, de principii generale în ceea ce privește protecția datelor. Aceste lucruri sunt stabilite deja prin Constituție la nivel general, după aceea e nevoie de un act legislativ general pentru a avea prevederile mai specifice și după aceea sistemul de acces și de schimb de date are nevoie de reguli specifice pentru a o face. Așa că dacă dumneavoastră doriți să impuneți niște garanții foarte clare pentru protecția datelor, pe care le salutăm și care să fie incluse în această propunere, atunci avem nevoie de un sistem de protecție a datelor în această propunere, indiferent de uh, regulile existente la nivel general în ceea ce privește protecția datelor. Așa că n-ar fi corect să spunem, nu, întâi să vedem care este viitoarea directivă asupra protecției datelor și abia după aceea să trecem la lucru la această propunere. Doamna Latford a vorbit despre suspecți necunoscuți. Această directivă nu transformă pe nimeni în criminal. Acest lucru îl poate face doar fapta lor. Ea nu face decât să faciliteze activitatea autorităților de aplicare a legii. Se iau niște decizii în funcție de dovezile care există și în funcție de aceasta se hotărăște dacă cineva a avut o activitate criminală sau nu. Aceasta nu creează un număr mai mare de criminali sau de suspecți, ci ne ajută să-i găsim pe aceștia, pentru că altfel ne-ar fi mult mai greu să o facem. Iar cei care au comis infracțiuni, cu toții suntem de acord, trebuie aduși în fața justiției și trebuie fă- făcuți responsabili de comportamentul lor. În ceea ce privește acea despersonalizare a datelor după o lună, într-adevăr am stabilit că după o lună identitatea persoanei să nu mai poată fi accesată de către autoritățile de aplicare a legii cu excepția cazurilor în care ar exista o motivație uh, întemeiată pentru a avea acces la acele informații, în cazul unor anchete foarte clare sau suspiciuni foarte clare. Dar acele date n-ar mai fi disponibile pentru analize de date sau pentru o prognoză asupra comportamentului persoanei respective. Mulțumesc! Sper să nu vă fi reținut prea mult din timpul dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru efortul pe care l-ați făcut pentru a ne explica conținutul acestei directive propuse de comisie. Acum ne îndreptăm din nou ochii spre domnul raportor Kirkup pentru a încheia acest uh, prim aliniat 1A al procedurii noastre. Mulțumesc! And, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Au fost câteva contribuții interesante. O să mă refer la câteva, nu la mai multe detalii. În ce privește comentariile de acum le comisii? Desigur că sunt foarte importante și sunt de acord cu colegul nostru în mai multe privințe, dar propunerea comisiei, după cum am spus și subliniez, sunt punctul de pornire și nu de finish al procedurii. Am auzit ce a spus și cu siguranță raportul meu sper că va avea propriile caracteristici pe care să le discutăm cu comisia și cu membrii acestei comisii. Observațiile Consiliului, aș vrea să spun, da, desigur. În cele din urmă suntem foarte interesați de părerile factorilor implicați. Sunt încă mulți care nu s-au dovedit că sunt factori de interes, dar o să examinăm cu interes ce au de spus, pentru că la sfârșitul procedurii va fi un singur text. Nu pot fi sute de variante de text care să reprezinte sau să reflecte toate părerile cu la toate aspectele. Îmi pare rău că Sofie Intervert a trebuit să plece, dar cred că noi doi ne înțelegem punctele de vedere și am dezbătut acest punct de vedere în domenii similare. Chestiunile legate de date sunt motive de preocupare, știm, sunt de bază. Stocarea datelor de către cine, unde, cât de mult timp, caracterizarea datelor, natura acestora, utilizarea bazei de date în sine, focalizarea utilizării acelei date trebuie să existe definiții foarte clare și e un lucru de care să ne ocupăm la momentul potrivit. Domnul Albrecht și domnul Ernst au rezerve. Cred că toate grupurile politice s-au pronunțat cu o singură excepție astăzi, dar rezervele lor le înțeleg pe deplin. Sper să poată să fie posibil să le facem pe plac domnului Albrecht și domnului Ernst garanții în funcție de ce ne solicită vrea să-i spun domnului Albrecht că avizele juridice sunt la fel de importante ca și alte avize, dar sunt doar avize, sunt doar opinii, am mai spus. Doamnei Ernst, nu-i plac acordurile PNR deloc, dacă am înțeles bine. Ei bine, nu știu dacă voi putea să arăt că asta va fi mai uh, dezirabil, deși sper că comentariile comisiei cu privire la informațiile legate de utilitatea PNR Cred că ar fi greșit să spunem că n-am avut dovezi că PNR-ul se dovedește util în uh, prinderea unor teroriști sau în prevenirea unor acte teroriste, pentru că s-a întâmplat așa. Iar cei care au putut să accepte invitația mea la Manchester au văzut unele dintre dovezile și informațiile furnizate acolo și sper că în cursul acestor proceduri vom putea să găsim și altele ca să o satisfacem și pe doamna Ernst în această privință. Drepturile omului sunt foarte importante, nu doar ale oamenilor care mm, sunt nevinovați, au fost atrași, dar și drepturile celor care ar putea să moară de pe urma actelor teroriste. Sunt și ele unele în legătură cu care am niște păreri foarte puternice. Dar, în fine, natura infracțiunilor cărora astea li s-ar aplica ar trebui să fie clarificate. Sper că n-am deranjat pe cineva foarte mult, spune vorbitorul. Da, pot să mă mai relaxez. Trebuie să vedem care e natura infracțiunilor, uh, gravitatea acestora și discutând ceva care se poate pedepsi cu trei ani la închisoare, mi se pare cam uh, neclar. Aș vrea niște definiții mai precise, mai clare, care să dovedească faptul că vorbim despre infracțiuni majore și numai despre terorism și nu despre altceva. Discriminarea directă și indirectă, chestiunea profilării pe care a menționat-o și barona Ludford, sunt domenii importante. Trebuie să ponderăm, să cântărim acestea, pentru că discriminarea indirectă, după cum știm, e un domeniu foarte larg. Discriminarea poate fi indirectă poate să aibă acest efect uh, pe căi la care nimeni nici nu s-a gândit măcar și trebuie să le examinăm. Și observațiile domnului Latford despre faptul că nu e un cadru care să corespundă scopului. Trebuie să-i demonstrăm că acel cadru la care ne gândim uh, stă de sine stătător drept cadru PNR și ne putem baza pe garanțiile pe care le include uh, pentru a-i apăra pe oamenii pentru care trebuie să fie o formă de apărare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Kirchhoff. A fost uh, o adevărată discuție pe care am avut-o. Mai mult decât suficient pentru punctul 1A, în care am ajuns la faza B, dar aproape că am ajuns acolo și cred că suntem gata să continuăm după vacanța de vară cu etapele și pașii următori care trebuie menționate în planul de activitate al Comisiei Libe la acest dosar atât de substanțial. Și vă propun să mergem mai departe pe ordinea de zi și trecem la punctul 20 care se referă la instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării achiului Schengen. Cu amabilitatea tuturor, cine iese din sală să iasă în liniște, ca noi să putem continua, să ne continuăm munca aici.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 Așadar, dragi colegi, ne continuăm uh, activitatea. Ne vom ocupa acum de prezentarea unui uh, aviz al Serviciului Juridic al Parlamentului European în ce privește temeiul juridic pentru propunerea Comisiei în ce privește un mecanism de evaluare al acquis Schengen. Știm că Raportorul este domnul Coelho, care și-a prezentat proiectul de raport pe 2 mai. Libe a avut o discuție în legătură cu amendamentele pe 16 iunie. Iar reprezentantul președinției ne-a informat că Consiliul și-a oprit activitatea pe fondul propunerii. În baza unui aviz al Serviciului Juridic de la Consiliu, care se gândește acum să schimbe temeiul pentru articolul 70 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene. Temeiul juridic ales de comisie, articolul 77.2 B din Tratatul prin funcționarea Uniunii Europene prevede procedura de codecizie 772, în timp ce articolul 70 nu prevede nicio implicare a Parlamentului European în procedura legislativă. Ca urmare a unei solicitări din partea raportorului, eu am cerut în calitate de președinte al Comisiei Libe, din partea Serviciului Juridic al Parlamentului, să redacteze un aviz în legătură cu care este temeiul juridic adecvat. Și am solicitat Serviciul Juridic, de asemenea, să ne spună în ce măsură sfera de aplicare a propunerii poate fi extinsă pentru a acoperi și lupta împotriva corupției și a infracțiunilor organizate, întrucât acesta a fost solicitat mai multe amendamente. Acum vom asculta o prezentare a avizului juridic care a fost prezentat de serviciul juridic. Apoi vom auzi ce are de spus reprezentantul comisiei și președinția după ce am auzit despre ce au spus uh, sau ce vor avea de spus raportorul nostru, domnul Chelio și ceilalți. Deci, reprezentantul serviciului juridic, înțeleg, este doamna Din, care ne va prezenta avizul juridic care a fost uh, prezentat. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, for this opportunity to present the... Mulțumesc, domnule președinte, pentru această posibilitate de a prezenta acest aviz juridic în ce privește propunerea Comisiei de a institui un mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării achelui Schengen. În scrisoare ne-a spus patru întrebări referitoare în primul rând la temeiul juridic corect, în al doilea rând consecințele utilizării articolului 70 ca temei juridic, în al treilea rând posibilitatea combinării articolului 77 și articolului 70 și, în al patrulea rând, posibilitatea extinderii sferei de aplicare a propunerii. O să încep cu temel juridic, așa cum l-a propus Comisia. Articolul 77.2, litera E, prevede măsuri referitoare la lipsa oricăror controle în ce privește persoanele care trec uh, frontierele interne. Explicația Comisiei este că abolirea frontierelor interne a controlelor este obiectivul final al zonei de liberă circulație a persoanelor în Uniunea Europeană. Suntem de acord cu explicația, dar suntem de părere că articolul 77.2 litera E în sine nu este temei juridic suficient. După cum știți, zona Schengen reprezintă o zonă de libertate de circulație a persoanelor, garantate prin abolirea controlelor la frontieră. Abolirea <clears throat> controlelor la frontierele interne cer consolidarea controlelor la frontierele externe și le vedem mai mult ca aversul și reversul medaliei. De asemenea, reguli comune. Pentru a implementa regulile comune trebuie să fie adoptate în legătură cu vizele, controlele la frontierele externe, libertatea de circulație a persoanelor. Articolul 77 1 precizează scopul asigurării lipsei controlelor la frontieră și de a îmbunătăți controlele la frontierele externe. Articolul 77.2 prevede temei juridic pentru adoptarea măsurilor necesare. Iată de ce, după părerea noastră, temeiul juridic corect pentru propunerea Comisiei este articolul 77, paragraful 2 în ansamblu. În plus, considerăm că articolul 74 ar trebui și el să fie adăugat ca temei juridic, pentru că propunerea în ce privește obligația statelor membre de a coopera cu Comisia. Adăugirea articolului 74 nu ar afecta aplicarea procedurii legislative obișnuite. Așadar, în legătură cu prima întrebare, părerea noastră este că temeiul juridic corect e articolul 77 alinatul 2 și 74 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene. Acum, la a doua întrebare, am fost întrebați care ar fi consecințele utilizării articolului 70 ca temei juridic, pe lângă faptul că uh, rolul Parlamentului s-ar schimba. Conform articolului 70, Parlamentul nu ar mai fi decât informat. Articolul 70 prevede că Consiliul poate să stabilească aranjamente prin care statele membre, în colaborare cu Comisia, efectuează evaluări obiective imparțiale ale implementării politicilor Uniunii de către autoritățile statelor membre. Cu alte cuvinte, statele membre au responsabilitatea evaluării implementării de către statele membre. E un sistem de evaluare reciprocă care să fie efectuată de statele membre. Puterea de a efectua evaluare este rezervată statelor membre și, după părerea noastră, Articolul 70 nu poate fi utilizat ca temei pentru a crea un mecanism de evaluare, unde comisia este cea responsabilă pentru implementarea mecanismului unde Comisia are responsabilitatea evaluării implementării de către statele membre. În plus, articolul 70 nu poate fi utilizat dacă recomandările ar urma să afecteze acquis Schengen, cum s-ar întâmpla dacă ar fi să impună obligații statelor membre sau sancțiuni ulterioare. A treia întrebare, dacă ar fi posibil să se combine articolul 77 și articolul 70. După părerea noastră, nu ar fi posibil să se adauge articolul 70 la temei juridic pentru actuala propunere a Comisiei, pentru că în, în propunerea Comisiei, Comisia este cea responsabilă de implementarea mecanismului de evaluare. A patra întrebare, dacă sfera de aplicare a actualei propuneri legislative poate fi extinsă pentru a acoperi evaluări referitoare la lupta împotriva criminalității organizate și a corupției. Mai întâi, lupta împotriva corupției și criminalității organizate nu sunt printre obiectivele acquis Schengen. În al doilea rând, scopul mecanismului de evaluare este de evaluarea implementării acquis și nu de a stabili noi obligații. Cu toate acestea, dacă un stat membru nu combate crima organizată sau corupția, în domeniile acoperite de acquis Schengen ar putea să ducă la aplicarea inadecvată a acquis Schengen. Și astfel, în această măsură în care ar duce la o subminare a aplicării acquis Schengen, ar putea fi incluse în evaluare. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc pentru prezentare. Și acum, din partea raportorului, domnul Coelho. Thank you so much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mulțumesc serviciului juridic pentru reacția rapidă la solicitarea noastră, care a fost făcută la anterioara noastră reuniune, după cum a spus și domnul președinte. Vreau să vorbesc despre trei domenii. Temeiul juridic, corupția și relația dintre Marea Britanie și Irlanda. În legătură cu temeiul juridic, mulțumesc pentru consultările pe care le-a oferit consultanța serviciului juridic și am înțeles că um, și serviciul juridic a avut aceeași abordare ca și mine în raportul meu. Dați-mi voie să subliniez ceea ce tocmai a spus reprezentanta serviciului juridic. Articolul 70 nu poate fi folosită ca temei juridic pentru uh, a acorda puteri de implementare comisie și orice recurgere la articolul 70 nu uh, pot să afecteze achiul Schengen așa cum este el, conceput în clipa de față, sau să impună obligații sau sancțiuni statelor membre. Deci orice decizie care se ia în baza articolului 70 nu ar fi decât o reflectare a actualului mecanism Schengen de evaluare. Consiliul European, la ultima sa reuniune a decis, și dați-mi voi să citez, au constatat că există anumite goluri, lipsuri în achiul Schengen și, de asemenea, elemente slabe în implementarea legislației existente. Și, la un alt loc, se spune Consiliul European afirmă că sistemul de evaluare Schengen trebuie să fie consolidat pentru a deveni un instrument eficace Uh, care să garanteze o mai bună implementare a acquis-ului Schengen și un echilibru între statele membre și instituțiile europene în acest domeniu. Asta spune, înseamnă că Consiliul European nu privește această problemă doar pentru a evalua actualul acquis Schengen, ci solicită chiar schimbarea instrumentelor legale Schengen în diverse chestiuni. Deci articolul 70 nu poate constitui un temei juridic. La anterioara reuniune am spus că diverse state membre din Consiliu au cerut, de fapt, o schimbare a legislației, dar asta a fost o atitudine politică ostilă vis-a-vis -vis de Parlament. A fost o mișcare greșită, pentru că noi ne-am dorit o mai bună cooperare între instituții. Dar acum Uh, constatăm că nu a fost doar o mișcare politică greșită, ci și un nonsens mizând pe acel temei juridic. Iar uh, în felul acesta, obiectivul pe care și l-a propus Consiliul European nu poate fi atins în acest fel. Eu mulțumesc foarte mult Serviciului Juridic pentru acest aviz. Pentru mine este clar că nu putem să operăm modificări în baza articolului 70, iar articolul 77 combinat cu articolul 74, așa cum ne-a recomandat serviciul juridic, trebuie să constituie temeiul juridic și în această direcție trebuie să acționăm. În al doilea rând, corupția. Avizul serviciului nostru juridic confirmă ceea ce am spus deja la anterioara reuniune. Nu putem schimba achiul Schengen în baza acestei propuneri. Combaterea crimei organizate și corupției nu se numără printre obiectivele achiului Schengen. Obiectivul mecanismului de evaluare este de a verifica implementarea uh, Uh, actului Schengen și nu să stabili noi criterii. Pentru că obiectivul actului Schengen se referă la o îmbunătățire a cooperării polițiene și judiciare în materie penală, iar atunci putem include în acest mecanism orice evaluare dacă în uh, problemele uh, existente eșecul înregistrat de statele membre în ce privește combaterea corupției se baza sau nu pe uh, corecta aplicare a acquis Schengen. Deci, din acest punct de vedere, putem găsi o propunere de compromis. Și, în ultimul rând, domnule președinte, în ce privește situația în Marea Britanie și Irlanda, am prezentat câteva amendamente, inclusiv venind din partea unor colegi, Uh, în ce privește participarea pilonului trei, pentru ca aceste țări să poată fi evaluate în ce privește politica de cooperare, inclusiv în ce privește prevederile de protecție a datelor. Avizul serviciului legal, juridic, spune că ar fi preferabil să se opereze cu instrumente separate vis-a-vis -vis de această participare. Bun. Întreb acum serviciul juridic dacă, în, din punctul lor de vedere, soluția propusă de Consiliu în ce privește situația dintre Marea Britanie și Irlanda în cadrul reglementărilor privind agenția IT poate să funcționeze în baza acestei propuneri. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. A fost o prezentare foarte clară, va constitui o bună bază de discuții. Văd că o parte din uh, eurodeputați doresc chiar să se înscrie. Doamna Moshammer din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult. Doresc și eu să mulțumesc Serviciului Juridic al Parlamentului European pentru acest aviz. Din păcate l-am primit abia recent, așa că uh, nu putem decât să facem un coment comunitariu în legătură cu partea principală, faptul că articolul 77 uh, să constituie temeiul legal, pentru că aceasta era și opinia Comisiei. În ce privește articolul 74, urmează să mai analizăm lucrurile în detalii. Intenția Comisiei a fost să îmbrătățească actualul mecanism. Cred că suntem cu toții de acord că actualul mecanism are lipsuri, iar dorința noastră ar fi ca acest mecanism să fie menționat și domnul Coeliu spunea că și Consiliul European consideră că este important să îmbunătățim mecanismul uh, de evaluare Schengen. Și așa cum a afirmat și serviciul juridic, trebuie să uh, existe și sancțiuni uh, acolo unde se constată că există puncte slabe și ele nu sunt, sau că achiul nu este corect aplicat, astfel încât zona Schengen să poate să funcționeze cum trebuie. Și sunt foarte recunoscătoare pentru că serviciul juridic susține același punct de vedere în ce privește temeiul juridic ca și noi. În ce privește combaterea corupției în aplicarea achiului, sunt de acord. Corupția și combaterea criminalității organizate ar trebui să fie parte a evaluării. Iar în legătură cu Marea Britanie și Irlanda, cred că va trebui să revenim asupra acestui aspect într-un stagiu mai târziu. Iar acum, din partea Consiliului Președinției Poloneze, domnul Bohudetski, vă rog, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mm, mă numesc Marius Bogușevski și sunt uh, consilier uh, pentru probleme juridice în reprezentanța permanentă a Poloniei la Uniunea Europeană și reprezint aici președinția în acest dosar. Ca urmare a declarației făcute ieri de către domnul ministru Miller, care a fost prezent aici în această sală, aș vrea să reiterez că prioritatea noastră este să cooperăm cu Parlamentul European în toate dosarele pendinte. Dorim să colaborăm cât mai uh, strâns posibil cu raportorii dumneavoastră și vom încerca să organizăm întâlniri regulate cu raportorii. De altfel, încă din februarie anul curent am avut asemenea întâlniri. Iar în ce privește conținutul, uh, Părerea noastră este că aceste probleme sunt atât de natură orizontală cât și verticală. Ne dorim să ajungem la un temei juridic care să absorbe prima și a doua parte a mandatului evaluării Schengen și să garantăm participarea Parlamentului European în, în întreaga procedură și eventual să extindem chiar domeniul de aplicare. Vreau să vă amintesc că uh, Polonia, țara care deține președinția, dar nu numai în această calitate, ci și în calitatea uh, unui stat membru, nu a susținut ideea de schimbare a temeiului legal în ce privește evaluarea sistemului Schengen. Dar acum, cu atât mai mult de când deține președinția, va activa intens pentru a se ajunge la o soluție de compromis și uh, asta cât mai repede posibil. Dar în clipa de față, noi depindem de uh, prezentarea unui proiect. Cu siguranță că vă vom informa despre uh, direcția în care uh, s-a optat să se lucreze la nivelul Consiliului vom încerca să lansăm procedurile adecvate pentru a avea o asemenea propunere, o asemenea poziție încă în septembrie anul curent. Iar în ce privește punctele slabe pe care le-a menționat și Comisia Europeană, vreau să vă amintesc că a avut loc, că va avea loc o dis discuție în cadrul reuniunii informale a Consiliului de la Sopot. Bun, uh, poate că serviciul juridic poate să răspundă la aceste uh, puncte pe care domnul Coelho le-a menționat pentru a clarifica și mai mult lucrurile. Mulțumesc. Domnul Coelho ne-a întrebat dacă uh, putem să aplicăm aceeași soluție care a fost aplicată a agenției IT. În conformitate cu articolul 4 al protocolului Schengen, Marea Britanie a dorit să participe la anumite prevederi ale protocolului și acest lucru a fost autorizat printr-o decizie a Consiliului și în felul acesta Marea Britanie a putut să participe pe deplin la adoptarea regulamentului agenției IT. Această cerere a fost făcută pentru a îndeplini sentința curții jurisprudența existență pentru a putea participa la partea relevantă a achiului înainte de a participa la construirea acelui achi. La o primă vedere, nu se poate înțelege de ce Consiliul ar alege aceeași procedură pentru această propunere. Însă e vorba de o procedură care depinde doar de Consiliu. Nu există niciun fel de implicare aici a Parlamentului și niciun fel de cerere de informații care poate veni sau de consultare a Parlamentului. Dacă Consiliul ar hotărâ să treacă prin această procedură, aceasta ar permite de asemenea Marii Britanii să participe pe deplin. Însă, în absența unei astfel de proceduri, nu cred că acest lucru ar fi posibil. Din punctul meu de vedere, am avea nevoie de propuneri diferite. Mulțumesc. Acum dau cuvântul membrilor. Doamna Nedelceva, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc celor care au intervenit și vreau să mulțumesc uh, Serviciului Juridic al Parlamentului European pentru acest aviz, care confirmă continuitatea poziției noastre în calitate de reprezentanță ai Parlamentului European. În acest aviz observăm continuitatea poziției noastre, ținând cont de patru elemente. În primul rând, serviciul juridic ne confirmă ceea ce am susținut încă de la început, și anume că există un temei juridic, articolul 100 17 alineatul 2 și 114. De asemenea, este bine să reamintim că acest mecanism al Schengen trebuie să se bazeze pe o metodă comunitară, să respecte spiritul prioritar și trebuie să respecte solidaritatea între diversele state membre, și să nu facă din aceasta un instrument al intereselor naționale pe termen scurt, în special acest al doilea punct ne îngrijorează și cred că ar trebui să reamintim rolul Parlamentului aici, pentru că noi reprezentăm legătura directă cu cetățenii. Deci să fim foarte atenți, pentru că orice excluziune a Parlamentului, punere deoparte, ar trimite un mesaj practic de îndepărtare a cetățenilor. Și nu cred că în această perioadă de criză prin care trecem, acest deficit democratic despre care se vorbește în cadrul instituțiilor, nu cred că acesta este lucrul de care avem cea mai mare nevoie și am pus întrebarea cum să întărim încrederea cetățenilor dacă avem această acțiune a Consiliului prin nou regulament, prin noul tratat de la Lisabona. Al treilea punct asupra căruia vreau să atrag atenția. Cu toții suntem conștienți de faptul că mecanismul actual al Schengen trebuie actualizat, trebuie rezolvate lacunele existente, dar acest lucru trebuie făcut cu absolută transparență. Acest nou mecanism actualizat ar trebui să asigure de asemenea o condiție egale pentru toate statele membre, fără ca aceasta să implice o povară suplimentară pentru unii. Și cred că și aici Consiliul este cel care ar trebui să trimită un mesaj Așa cum se întâmplă aici la Parlament, aceasta este o adevărată valoare pentru noi, iar Consiliul, reprezentant al triunghiului instituțional, ar fi bine să o facă și el. Și un ultim aspect la care vreau să mă refer, corupția. Și aici mă alătur comentariilor făcute de raportorul nostru, de domnul Coelho lupta împotriva corupției nu este o parte integrantă a achiului Schengen. Avem mai multe mecanisme care se ocupă de acest lucru și aici nu vreau să mă refer doar la Bulgaria și România, unde există mecanismul de verificare și cooperare. Aș reaminti aici că la începutul lunii iunie, doamna comisar Malmström a propus o strategie împotriva corupției, un document printre cele mai ambițioase pe care le-am avut în ultimele luni. Cred de aceea că dacă dorim să fim convingători, așa cum a făcut-o Comisia prin eforturile sale, nu pot să înțeleg poziția Consiliului care dorește să includă acest criteriu în mecanismul Schengen și care, pentru noi, am spus-o cu claritate, trebuie să uh, vedem că drepturile, valorile sunt respectate și de asemenea libertatea de circulație a cetățenilor pentru a întări securitatea tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc serviciului uh, juridic pentru opinia amănunțită pe care ne-a prezentat-o. Rămâne de văzut dacă și Consiliul o va lua în considerare și o va accepta. Eu sper să facă acest lucru. Uh, și eu mă voi referi la baza juridică. Este clar, din opinia serviciului juridic, că articolul 70 poate fi aplicat numai în cazul în care, uh, în care evaluarea s-ar face în continuare de către statele membre, așa cum s-a întâmplat și până în prezent. Dar uh, esența noului mecanism propus este că prevede un sistem de evaluare european în care Comisia va fi responsabilă de implementarea acestui uh, mecanism, bineînțeles sub controlul uh, unui comitet format din reprezentanții statelor membre. Eu consider că a fost inacceptabilă atitudinea Consiliului și cred că trebuie să deblocheze cât mai rapid negocierile pentru noul mecanism de evaluare Schengen. Uh, astfel, uh, altfel, uh, Consiliul poate să submineze însuși interesul Uniunii Europene de a avea un sistem îmbunătățit al gestiunii frontierelor externe și o bună guvernare a spațiului Schengen. În ceea ce privește corupția și crima organizată, și eu sunt de acord cu ce a spus, cu ce a afirmat serviciul juridic, și anume că acestea nu pot fi incluse în, uh, în achisul Schengen, ele nu pot fi criterii de sine stătătoare ale achisului Schengen. Bineînțeles, așa cum spune și serviciul juridic, pot fi luate, există opțiuni de a fi luate în considerare în cadrul unor evaluări la fața locului, ca și elemente însă colaterale. Însă, încă o dată, așa cum mai subliniat de mai multe ori, vreau din nou să subliniez faptul că este foarte greu de făcut acest lucru pentru că trebuie să dispunem de o metodă obiectivă și cuantificabilă. Nimeni nu poate măsura corupția cu ce o măsoară, cu metru, cu centimetru. Este aproape imposibil. Și acest lucru poate duce la o politizare excesivă care nu are de a face nimic cu nimic uh, uh, legat de regulile din tratate, de achisul Schengen și acest uh, lucru este demonstrat acum clar în uh, faptul că România și Bulgaria încă nu au aderat la spațiul Schengen, deși au îndeplinit toate condițiile. Vă mulțumesc. Thank you. Thank you. Now, Mrs. Latford. Mulțumesc, doamna Latford. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt absolut de acord cu comentariul făcut de domnul Coelho și îl susțin în tot ceea ce a făcut pentru această propunere. Sunt de acord cu argumentele prezentate de serviciul juridic și cu faptul că articolul 77 ar trebui să fie temeiul juridic pentru codecizie și pentru mecanismul de comunitate pe care se pare că articolul 77 nu îl permite. De asemenea, apreciez ce a făcut domnul Coelho încercând să asigure participarea Irlandei și a Marii Britanii. Pentru că aceasta nu este o stradă de sens unic. Așa cum s-a spus aici, dacă aceste țări nu participă, atunci nu se poate evalua felul în care cooperarea poliționească și chiar și protecția datelor sunt făcute în aceste state. Deci nu se poate face uh, o evaluare în acest sens a Marii Britanii. Așa că, domnule Coelho, mi se pare că toată această geometrie variabilă a spațiului Schengen este destul de greu de înțeles. Avem protocolul 19 și 21, 19 cel puțin uh, în acest caz este oarecum ascuns și pentru Marea Britanie aceasta complică participarea în spațiul Schengen. Am impresia că toate forțele creatoare ale serviciului juridic, ale celor trei uh, instituții. Până la urmă vor ajunge la o soluție, la o formulă care să permită participarea parțială a Irlandei și a Marii Britanii, cel puțin în acele chestiuni esențiale ale achiului Schengen. N-am înțeles prea bine ce a spus serviciul juridic în ultimul aviz se spune că ar trebui să existe un instrument legal separat pentru participarea Marii Britanii și a Irlandei și se face referință la avizul din urmă cu un an referitor la agenția IT. Ce înseamnă aceasta? Avizul referitor la agenția IT pe care cred că l-am pierdut pe aici printre hârtii, sugerează un regulament pentru înființarea unei agenții și un uh, instrument legal diferit pentru managementul fiecărui sistem IT. Deci, cred că, până la urmă, în total erau trei instrumente legale. Considerați că acest lucru a fost respectat în regulamentul agenției IT, pentru că, din ce am înțeles eu, regulamentul de înființare a acestei agenții menționează doar în expunerea de motive faptul că Marea Britanie ar participa din cauza deciziilor SIS, din cauza deciziilor Consiliului luate în conformitate cu cele prezentate de Marea Britanie la liniatul 4, protocolul 19, deci nu e foarte clar dacă formula adoptată până aici la textul pe care l-am votat pentru agenția IT înseamnă că se respectă avizul dat în urmă cu un an de serviciu juridic în legătură cu instrumentele legale și aș dori să ni se ofere aici o îndrumare în acest sens și un răspuns mai clar la întrebarea domnului Coelho. Ce putem face acum în legătură cu participarea celor două state dacă adoptăm articolul 77, respectiv 77.2, pentru ca temei juridic? Thank you, thank you. Now, Mrs. Danoka. Mulțumesc, doamna Zdanoca. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Aș vrea Vreau să mulțumesc serviciului juridic pentru avizul pe care l-a dat. Și în special vreau să mulțumesc președinției poloneze pentru că Polonia n-a fost cea care a propus schimbarea temeiului juridic. Deci sperăm să avem noi informații și din partea Consiliului în mandatul dumneavoastră. Vă doresc mult succes, domnule Coelho. Ați promis că veți prezenta niște amendamente de compromis la amendamentele 24, 34, 23 și 31. Noi nu le-am prezentat aceste amendamente dar aș vrea să subliniez aici faptul că e vorba de lupta împotriva corupției și a criminalității organizate la frontierele externe. E foarte important acest element pentru că s-a uh, speculat foarte mult pe marginea utilizării acestui motiv de exemplu, cu Norvegia au existat declarații, inițiative introduse uh, la frontiere din cauza faptului că existau uh, grupuri de criminalitate organizată care se pare că veneau din țara mea de origine. Deci toate documentele pe care le redactăm acum trebuie să transmită un mesaj politic foarte clar. Așa cum a arătat domnul Coelho și reprezentantul Comisiei, trebuie acum să transmitem acest mesaj politic și să arătăm cu claritate că spațiul Schengen este un lucru pe spatele căruia nu ne putem permite să avem uh, câștiguri de natură politică. Mulțumesc! doamnă Ernst. Ernst, s-au spus deja foarte multe. Oricum mulțumesc serviciului juridic pentru această prezentare și abordare foarte serioasă a problemelor. Mă liniștește puțin, înțeleg că uh, avem un rost aici în Parlamentul European. Este vorba despre chestiuni esențiale și cred că Parlamentul European trebuie să aibă posibilitatea să se pronunțe. Articolul 77, cred că putem fi cu toții de acord, trebuie să constituie temeiul juridic. În ce privește corupția și criminalitatea organizată, s-au spus foarte multe lucruri. Bineînțeles că um, există uh, un temei juridic um, în alte documente um, legate de corupție, deci nu face obiectul acquis-ului Schengen și uh, la acest lucru s-au referit colegii noștri. Cel de-al treilea punct care este important pentru noi este vorba despre o mai mare transparență și dacă ne uităm și la alte propuneri de amendament, uh, constatăm că putem să ne implicăm ca parlamentari, chiar când este vorba despre programul multianual și recomandările care se fac, este bine să fim informați și ca atare îl rog și pe raportor să vadă dacă amendamente de acest gen nu ar fi foarte importante. Ceea ce mă pune pe gânduri este legat de eventuala reintroducere limitată în timp a controalelor la granițele interne. Aici uh, nu mă mulțumește formularea raportorului, am uh, mari îngrijorări că lucrurile nu sunt suficient de uh, stricte aici. Deci noi am avansat amendamentul 52 trebuie să fie analizată uh, renunțarea la controlul la granițele interne. Cred că uh, trebuie să mai discutăm în ce privește reintroducerea controalelor la graniță. Știți care sunt rezervele noastre, dar deocamdată mă opresc aici. Mulțumesc. Some points have been made and made. Mulțumesc. Nu e chiar sfârșitul uh, istoriei, dar câteva cuvinte în încheiere, domnul raportor Coelho. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor, uh, tuturor vorbitorilor pentru comentarii și părerile exprimate. Vreau să sprijin ce a spus președinția poloneză. atunci când a spus că încearcă să găsească o cale de a include partea 1 și 2 a mandatului de evaluare Schengen în același instrument. E un lucru pe care îl solicităm de la bun început în acest Parlament. Ne-am luptat împotriva standardelor duble. Am spus că mecanismul trebuie să fie unul singur și genul de condiții care se impun fie candidaților, fie membrilor care sunt deja state membre Schengen. Deci salut foarte mult declarația făcută de președinția poloneză că dorește să aibă același instrument părțile 1 și 2 ale evaluării Schengen. E un lucru pe care îl sprijinim și, după părerea mea, ar trebui să permită să se utilizeze articolul 77, deci și implicarea Parlamentului în decizie. Domnule președinte, două ultime comentarii. Mai întâi, să vă reamintesc ce încercăm să construim, după părerea mea. Să consolidăm mecanismul existent de evaluare, să-l facem un sistem european și să nu mai fie un sistem interguvernamental. În al doilea rând, monitorizarea și evaluarea cu eficacitate și eficiență, ceea ce nu e cazul acum, după cum știa toată lumea. În al treilea rând, să ajutăm statele membre care se confruntă cu unele probleme, dintr-o fază timpurie să rezolve deficiențele, cu un rol tot mai mare al Frontex în ce privește sprijinul. Și în fine, să aplicăm sancțiuni în caz că deficiențele se mențin și dacă pot pune sub semnul întrebării întreaga securitate a zonei Schengen, a spațiului Schengen. Ce încercăm să facem e un sistem european care diferă mult de cel pe care îl avem acum. Iată de ce Consiliul trebuie să facă o alegere. Fie dorește să facă acest lucru împreună cu Parlamentul, fie fără Parlament și împotriva Parlamentului. Consiliul European trebuie să ia o decizie dacă doresc să rămână cu mecanismul actual sau dacă vor să-l schimbe în bine într-unul european, așa cum încercăm să sugerăm și este la latitudinea Consiliului să decide. Din punct de vedere politic și juridic, situația e clară. Dar e nevoie de o decizie politică pe care trebuie să o ia Consiliul. Mulțumesc. Mulțumim raportorului tuturor celor care au contribuit și serviciul juridic pentru avizul prezentat, care confirmă în această fază timpurie și consolidează poziția care a fost adoptată de Parlamentul European de la bun început. Cred că a venit momentul să anunțăm că un vot orientativ ar putea să aibă loc la știința libe în septembrie sau octombrie anul curent, deci mai avem uh, încă ceva până atunci și ajungem la punctul diverse. Presupun că nu avem uh, diverse pentru astăzi, a fost suficient ce am făcut până acum și anunț data viitoare reuniuni a Comisiei Libe pe, pe 31 august la ora 9 dimineața până la 12 și jumătate. Acum nu mai rămâne decât să vă urez tuturor o vacanță de vară plăcută și sper că o să vă distrați bine. La revedere până pe 31 august.